con la necesidad de presentar las enmiendas con tiempo suficiente para que el ponente pueda hacer un paquete. Totuși, ca această directivă să aibă un conținut uh, așa cum se cuvine, să nu fie doar o directivă administrativă privind permisul unic. Deci, cea de-a doua dimensiune despre care vorbea doamna Matiu trebuie să fie plină de conținut și propunerea comisiei în acest sens uh, trebuie îmbunătățită, poate fi îmbunătățită. La comisia de ocupare am pregătit 16 amendamente, însă pe scurt aș vrea să mă refer la patru dintre acestea. În primul rând, nu e logic ca într-o directivă privind uh, tratamentul legal să se lase la discreția statelor membre anumite aspecte esențiale legate de protecție. E drept că piața muncii e diferită în fiecare țară, însă ideea este să avem un set de drepturi comune și să nu avem derogări pentru statele membre. Aici intervin patru amendamente. Un prim amendament privind lucrătorii detașați. Dacă un lucrător imigrat este detașat într-un stat membru împreună cu un cetățean din țara respectivă, ambii trebuie să aibă aceleași drepturi. Nu poate exista scutire de la principiul legalității de tratament. Deci îi cerem Comisiei Europene să lămurească acest lucru în expunerea de motive și să spună că directiva specifică, că în această directivă se va respecta principiul legalității de tratament în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, indiferent de cetățenia acestora. Un al doilea amendament important din partea comisiei noastre se referă la articolul 12.1b, amendamentul 8. Nu avem cum să nu respectăm principiul de tratament egal în ceea ce privește fiscalitatea. Dacă îți plătești impozitele pe teritoriul european ca și cetățenii din UE, trebuie să beneficiezi, beneficiezi de aceleași drepturi aceste persoane, având o ședere legală, trebuie să fie tratate în același fel ca și cetățenii din țările UE. Amendamentul nostru 12, de asemenea, este foarte important. Când un imigrant legal își pierde locul de muncă, nu trebuie să-și piardă dreptul de a fi afiliat la un sindicat. Nu avem cum să i luăm un drept uh, fundamental, cum ar fi acesta, la apartenenței la un sindicat. Deja persoana respectivă are ghinionul de a-și pierde locul de muncă, deci nu trebuie să-și piardă și acest drept. Și în ultimul rând, o chestiune centrală, după părerea mea, care probabil va stabili poziția noastră definitivă, amendamentul 13. Când un lucrător imigrant își pierde slujba, nu trebuie să îi se Uh, retragă drepturile la asistență sanitară, la protecție. Nu trebuie să-și piardă nici dreptul de a avea șomaj. Dacă această persoană a cotizat cât a lucrat, nu are cum să-și piardă aceste drepturi. Deci sunt niște argumente esențiale pe care vrem să le avem în această directivă pentru a asigura egalitatea de tratament. Și cum spunea doamna Matiu, dacă vrem să combatem imigrația ilegală, Trebuie să le dăm lucrătorilor legale aceleași drepturi. Doar uh, cu niște excepții bine argumentate față de cetățenii naționali. Deci dacă nu facem acest lucru, politica pe care o așteptăm de atâta vreme nu va fi coerentă. Vă mulțumesc, domnule Sercas. Putem asculta acum uh, reprezentantul președinției spaniole, după care pe reprezentanții comisiei, dacă sunt în sală și doresc să ia cuvântul. În primul rând, președinția spaniolă. Domnule Genias, vă mulțumesc. Președinția spaniolă nu are multe de adăugat față de ultima intervenție pe care am avut-o aici, în fața comisiei dumneavoastră. Consiliul trebuie să știe acum uh, părerea Parlamentului pe marginea acestui text și amândouă comisiile știu care este poziția actuală majoritară la Consiliu. Dumneavoastră ați primit deja acest text și știți că e destul de îndepărtat de textul prezentat în 2007 de comisie. După ce am ascultat-o pe doamna Mateu, aș vrea să vă spun că, după părerea mea, Comisia Libe a înțeles cât de complex și de dificil este acest dosar și ar vrea acum să subliniez faptul că obiectivul principal al acestei directive nu este doar să dea drepturi egale lucrătorilor uh, imigranți și cetățenilor. Nu, ideea este ca toți lucrătorii străini legali să aibă aceleași drepturi pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de țara în care se află, în care sosesc. E principiul central. În rest, aș vrea să vă spun că așteptăm, bineînțeles, poziția Parlamentului European pentru a putea reacționa. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Din partea Comisiei, vă rog. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, Comisia dorește să mulțumesc doamnei Mathieu pentru proiectul său de raport. Este uh, un text foarte echilibrat și mai ales pentru că a pus în evidență faptul că documentele adiționale pe care statele membre le-ar putea deci adăuga în anex permisului unic trebuie să aibă doar caracter informativ, lucru foarte important pentru ca această propunere să fie echilibrată. După cum bine a spus doamna raportoare. E vorba de o propunere cheie pentru o construcție pe care noi o vrem progresivă a unei politici comune în materie de imigrație. Nu trebuie să lăsăm deoparte faptul că ne aflăm într-un domeniu sensibil aici și în acest context avem două așteptări. În primul rând, o relansare a negocierilor care au fost blocate timp de ani de zile după cum s-a spus, pe baza propunerii Comisiei, ținând, sigur, cont de amendamentele Parlamentului și, de asemenea, de un număr de îmbunătățiri uh, la text care fusese propuse înaintea uh, ca președinția spaniolă să se sesizeze de acest dosar, deci îmbunătățiri care să fie acceptabile și la Consiliu. Și după cum a spus doamna Mathieu, domeniu extins de aplicare, deci e important să uh, uh, avem un consens pentru un domeniu extins de uh, aplicare în care să se refere la toți lucrătorii migranți care sunt stabiliți pe teritoriul Uniunii Europene. Și a doua așteptare noastră este să ajungem la un acord în prima lectură, lucru care de asemenea a fost spus deja. Credem că e momentul potrivit acum, din două motive. Pentru că, odată, avem nou tratat care în acest domeniu ne permite procedura de codecizie, deci Parlamentul poate participa cu drepturi de pline la adoptarea acestei propuneri și sigur să, îi, să vină cu o valoare adăugată și în al doilea rând am avut un document politic, programul de la Stockholm, care a fost adoptat de Consiliu și care este relativ ambițios în domeniul migrației legale. Obiectivul nostru este ca până în 2013 sau 2014 să elaborăm un cod al imigrației, deci să consolidăm uh, acest ansamblu uh, de legi care poate să fie inegal, uh, dar oricum asta este uh, obiectivul nostru și Comisia, după cum a spus doamna Malsom, are intenția să facă două propuneri înainte acestei veri pentru lucrătorii sezonieri, una pentru lucrătorii transferați în interiorul unui grup de societăți, propunerea ICT se numește în engleză, și cealaltă pentru uh, lucrătorii sezonieri, după cum spuneam, și e vorba de facilitarea condițiilor de admisie pentru aceste două categorii de lucrători. Și, în încheiere, domnule președinte, acea, vă spun că această propunere este o etapă esențială pentru a construi treptat acest spațiu european al migrației și deja conține numeroase progrese, lucru deloc de neglijat. Sigur, Comisia e gata să, a, să încerce să ajungă la o poziție de compromis între uh, Consiliu și Parlament. Suntem de acord cu raportoarea și încercăm să ajungem la adoptare încă din prima lectură. Mulțumesc. Mulțumesc. Algunos eh, miembros. Câțiva deputați au cerut uh, să ia cuvântul. În primul rând, doamna Blinkeviciute. Noriu padėkoti. Mulțumesc, domnule președinte. pranešimą ir labai... Mulțumesc, doamne Matiu, pentru raportul sale. Și sper să găsim acel consens de care vorbeam împreună cu Comisia pentru Ocupare și cu Consiliul Cred că acordul va putea fi uh, realizat încă din prima lectură. Articolul 29 Tratatului de la Lisabona spune că Uniunea Europeană trebuie să creeze o politică comună de ocupare și așadar să asigure astfel drepturile persoanelor, care, persoanelor de naționalitate străină care uh, au drept de ședere legală în, uh, pe teritoriul Uniunii Europene. Aceștia trebuie să se bucure de drepturi egale cu cetățenii Uniunii Europene. Susțin poziția raportoarei pentru că uh, acest cadru ne-ar permite să combatem uh, imigrația ilegală și munca ilegală <clears throat> dacă uh, realizăm uh, acest uh, sistem unic de acordare a permiselor de ședere. Vom facilita situația cetățenilor din, din țările terțe. Eu am calitatea de raportare din umbră și așadar am câteva observații de făcut. Problema cea mai importantă este cea a muncitorilor sezonieri și includerea sau neincluderea lor în domeniul de aplicare al directivei. În prezent, în Uniunea Europeană, nu avem o bază juridică, un act, o normă prin care să reglementeze situația lucrătorilor sezonieri sau au pair și șederea acestora pe eh, teritoriul Uniunii. Am auzit, eh, bine, s-au, s-au purtat multe discuții eh, pe această temă și s-au făcut și propuneri. Am auzit și ce a spus reprezentantul Comisiei Discuțiile se poartă încă din 2007, dar încă, iată, nu se făcuse o propunere specifică privind documentul uh, lucrătorii sezonieri. Documentul pe care, despre care discutăm, și anume secțiunea a treia sa, vorbește despre drepturile egale și, a, a lucrătorilor și despre asigurarea unor standarde minime care trebuie aplicate și a, uh, față de lucrătorii sezonieri. Eu consider că uh, drepturile, egalitatea de drepturi și aplicarea acestora este necesară pentru toată lumea, inclusiv pentru lucrătorii sezonieri. Aș avea și câteva întrebări de adresat doamnei raportoare în legătură cu refugiații, cu drepturile și includerea refugiaților în domeniul de aplicare al documentului. Poate ne puteți explica, de exemplu, mă refer la amendamentul 28, în care se spune că refugiații nu ar trebui incluși în domeniul de aplicare al directivei. Și o altă observație cu privire la amendamentul 52 și la Tratatul de la Lisabona, articolul 29 mai precis, unde se spune că uh, există nevoia unor anumite cerințe pentru angajarea uh, uh, unor cetățeni ai unor țări terțe. Am nevoie de mai multe clarificări în legătură cu amendamentul 52. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Boscurt, acum. Thank you. Uh, nou, ik, ik heb eigenlijk een korte vraag, uh, omdat er hier natuurlijk uh, Eh, die koppeling van eh, verblijfsvergunning en, en heel... Mulțumesc. Eh, legătura dintre rezidență pe de-o parte și muncă pe cealaltă parte este foarte importantă. Am o întrebare specifică în legătură cu ce a spus doamna Matiu referitor la extinderea ariei de aplicare a directivei pentru a include și persoane care au venit inițial pentru studii sau pentru reunificarea familiei. Înțeleg uh, în cazul studiilor, pentru că după ce ai studiat într-o țară poate vrei să rămâi și să obții o slujbă. Uh, în cazul reunificării familiale nu mi se pare la fel de clar. Întrebarea mea este ce considerați că se va întâmpla în legătură cu uh, o persoană care vine în Uniunea Europeană ca parte a unui proces de reunificare familiară va avea, familială va avea un statut diferit sau puteți explica această situație? Señor Díaz de Mera, no? Mrs. Kinga Gall. Doamna Kinga Gall. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea două comentarii. Pe de o parte, pe lângă faptul că suntem cu toții de acord că această directivă este fundamentală, Există posibilitatea de asemenea să ajungem la o înțelegere în prima lectură. Deci pe lângă acesta aș vrea să vă atrag atenția asupra comunicării făcute de către președinția Consiliului. Deci ideea nu este să dăm aceleași drepturi uh, imigranților ca și cetățenilor uh, din țările UE. Ideea este să avem aceleași drepturi pentru toți lucrătorii din țările terțe. Și asta e foarte important, deoarece în momentul de față nu există o egalitate de tratament între lucrătorii din uh, diferitele țări UE. Există diferențe între cetățenii din fostele țări membre din, și cei din uh, noile state membre. Deci de aceea trebuie să fim foarte atenți legătură cu cele spuse de președinția Consiliului. Această diferențiere este foarte importantă. De asemenea, din documentele Consiliului știm că s-ar putea să se ajungă la uh, un compromis, la o înțelegere între diferitele state membre. Însă, în același timp, avem nevoie și de o perioadă de timp pentru ca acest regim să devină obligatoriu și să poată fi pus în practică. Deci la Consiliu perioada de implementare ar putea fi de 3 ani, ceea ce mi, s-ar, mi se pare acceptabil. Deci eu aș propune de asemenea să includem uh, un astfel de termen uh, printr-un amendament. Mulțumesc. Doamna Jean Lambert. Madame. <laughs> Madame. Doamna, se scuză președintele. It's a perennial process of education. În regulă, e un proces de învățare care nu ia sfârșit niciodată. Uh, versiunea englezească este Jean și este un uh, nume de femeie scoțian. Uh, vreau să fac câteva comentarii. Unul se referă la problema refugiaților și a celor care au uh, un statut uh, protejat la nivel internațional. Și în ce context abordăm această chestiune, în ce context de egalitatea drepturilor. Pentru că dacă o facem pe baza egalității drepturilor între uh, cetățenii unor terțe țări, atunci aș susține ea că această directivă n-ar trebui să se aplice celor care au statut de protejat la nivel internațional. Și Uh, sunt, apar aici probleme și de securitate socială la nivel transfrontalier și membrii ar trebui să înțeleagă că dacă ne uităm la egalitatea de tratament, trebuie să ne asigurăm că asta dorim să obținem, că asta e intenția noastră. Dacă totuși, așa cum a făcut Parlamentul precedent, uh, dacă ne uităm uh, la această problemă în contextul uh, unui acord temporar, atunci vorbim de o aproximare a drepturilor între cetățeni din terțe țări și cetățeni europeni. Deci cred că este o alegere pe care Parlamentul trebuie să o facă. Și dacă ne uităm la convențiile internaționale, la convențiile ILO, uh, atunci problema Uh, egalității tratamentului în ce privește dreptul la muncă devine extrem de clară. Deci trebuie să fim foarte clari pe ce drum uh, mergem în privința aceasta a egalității drepturilor. De exemplu, uh, aș, eu aș uh, n-aș fi uh, de acord cu ștergerea clauzei uh, antidiscriminare din Constituentul 19, pentru că e vorba de legislație europeană. Dacă o ștergem, uh, Trebuie să înțelegem foarte clar uh, care sunt implicațiile ștergerii referinței la această legislație care totuși s-ar putea să aplice persoanelor la locul de muncă. Deci cred că este un lucru pe care trebuie să-l facem când examinăm aceste propuneri. Și dacă credem că există o valoare adăugată europeană a acestei măsuri, pentru că citind-o am senzația că nu facem altceva decât o codificare a, a, a ceea ce au făcut deja la nivel legislativ statele membre și punem o etichetă europeană fără să ne asigurăm că avem și o abordare comună a acestei chestiuni. Thank you. Now... Președintele, mulțumesc. Acum uh... Uh, după ce am ascultat opiniile membrilor. Ne întoarcem la raportor. Doamna Mathieu, aș vrea, ați vrea să reacționați la aceste comentarii? Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, ce ar fi de spus? Am pus o întrebare Comisiei privind includerea sau nu în area de aplicare a uh, muncitorilor sezonieri sau detașați și ni s-a spus că vom avea propunerea înainte de începutul verii, de aceea nu am inclus aceste două categorii în proiectul nostru de raport. La fel și pentru refugiații, nu fac parte, nu intră în area de aplicare a acestei directive și sper, din nou întreb Comisia, sper că vom avea o propunere din partea Comisiei pentru refugiați. Și cred că ăsta e motivul pentru care nu ni s-a părut uh, potrivit să-i includem în area de aplicare a acestei propuneri de directivă. În ce privește... Ce întrebări mai erau, așadar? la area de aplicare. În ce privește reunirea familiei, reuniunea familiei, uh, ni se pare logic să menționăm acest lucru în area de aplicare, pentru că e vorba de persoane care muncesc și în acest context, cred că asta nu va pune probleme Consiliului, nu ne pune nici nouă probleme. Sunt persoane care muncesc și nu are importanță uh, pentru ce motiv au uh, venit ele aici în acest context. Sigur, cu excepția situației în care vi se pare că situația pune probleme, mie nu mi s-a părut uh, problematic. N-am înțeles prea bine Jean, dacă Jean Lambert, n-am înțeles foarte bine uh, problema considerentului pe care a ridicat-o Jean Lambert și aș vrea să Considerentul 19. Ah. Dacă nu, dacă sunt alte întrebări, sunt uh, dispusă să răspund la ele. Președintele, mulțumesc. Domnul Sercas, doriți să faceți un comentariu? Nu, domnule președinte, vreau doar să vă mulțumesc pentru această ocazie și aș vrea să-i rog pe colegi să privească cu ochi bun rezultatul uh, muncii de la Comisia Ocupare. Suntem asociați și dacă va exista și un trilog informal cu Consiliul, trebuie să încercăm să ne coordonăm cât mai mult cu putință, deoarece s-ar putea să apară greutăți. Am ascultat dezbaterea dumneavoastră aici la Libe, cu anumite lucruri sunt de acord, cu altele nu. Ideea este ca până la urmă să facem ceva în beneficiul europenilor. Mulțumesc. Doamna Boscurt dorește să intervină. Ik heb nog een aanvullende vraag over die... Avea o întrebare privind uh, membrii familiilor. E vorba de reîntregirea familiară. Deci e vorba doar de persoane care vin pentru reîntregirea familiei și care doresc să lucreze. De exemplu, dacă avem o mamă în vârstă care nu mai lucrează, care oricum a depășit uh, vârsta la care ar putea lucra, aș vrea să știu dacă se va aplica o altă procedură de cerere de permis. Eu nu înțeleg, uh, dumneavoastră sunteți uh, specialistă, vă rog să mă lămuriți. Doamna Mathieu? Permisul unic este un permis de ședere și de muncă. Atâta timp cât va fi vorba de o doamnă în vârstă care nu lucrează, nu va avea un permis unic. Așa e situația. Deci dacă ea nu lucrează, nu va avea acest permis unic. Nu are cum să ceară permis de muncă. On va attendre la commission. Să acceptăm răspunsul comisiei. Deci nu se schimbă statutul persoanei, spune doamna Boscurt. Persoana poate rămâne. Să ascultăm uh, reprezentantul, să o ascultăm pe reprezentanta comisiei. Mulțumesc. Trebuie să vedem care este propunerea comisiei. Propunere pe care doamna Matiu o îmbunătățește. Noi avem o sferă de aplicare dublă, să zicem așa. Avem o sferă de aplicare pentru persoane din țări terțe care intră în funcție de regulile naționale și care primesc uh, un permis unic în virtutea acestei proceduri. Deci doar pentru persoane care vin să lucreze. Există însă și o altă prevedere în propunerea comisiei conform căreia se spune că dacă o persoană dintr-o țară terță este admisă dintr-un alt motiv, student, membru al familiei sau orice altă schemă de admisie în statele membre, și dacă fie în funcție de legislația națională, fie în funcție de achiul comunitar acestei persoane se conferă dreptul de muncă, atunci acest drept de muncă trebuie scris pe permisul respectiv. Statutul persoanei respective nu se modifică. Statele membre doar trebuie să scrie negru pe alb în permisul respectiv că persoana respectivă are dreptul la muncă și în, anumite condiții. Poate fi vorba, de exemplu, de o soție care vine să-și um, întâlnească soțul care lucrează deja în Uniunea Europeană. Și deci, conform directiva uh, european, această persoană poate lucra doar maximum 12 luni, după care statul respectiv trebuie să înscrie în permis în ce condiții poate lucra sau nu. Deci statutul nu se schimbă e doar o modalitate de a fi corecți față de persoana respectivă, pentru că aceste persoane să știe exact în ce eh, situații pot lucra. Și de asemenea pentru inspectorii muncii sau pentru polițiștii care verifică documentele de identitate e o modalitate de a ști dacă persoana respectivă lucrează sau nu pentru a face controle suplimentare dacă e nevoie. Deci statutul nu se schimbă, e vorba doar de uh, scrierea pe permis a drepturilor conferite conform uh, legislației comunitare. În ceea ce privește refugiații, în propunerea sa, Comisia nu a dorit să includă refugiații în sfera de aplicare privind drepturile. Nu e vorba de permisul unic, ci e vorba de articolul 12 pentru care e responsabil Comisia de Ocupare. Uh, și asta dintr-un motiv simplu. Avem deja un achi comunitar pentru refugii, refugiați, directiva 2004/83 privind standardele minime de calificare pentru cetățenii din țări terțe, deci directiva calificări, iar această directivă stipulează deja o serie de drepturi acordate refugiaților care beneficiază de protecție internațională. Aceste drepturi sunt uh, mult mai favorabile, aș spune eu, decât uh, cele prevăzute în comisia propunerii, uh, în uh, propunerea comisiei, mă scuzați. Dreptul unui refugiat care lucrează este deja acoperit de legislația comunitară și astfel se evită orice confuzie între diferitele instrumente comunitare existente. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nu mai aveți comentarii? Cred că deocamdată am discutat suficient despre prezentarea acestei propuneri de raport. Trecem acum la punctul următor. Vă reamintesc însă că termenul pentru amendamente este 23 martie la prânz, aici la Comisia Libe. Pentru Comisia de Ocupare, 24 martie. Deci pentru Libe, termenul pentru amendamente 23 martie. Trecem acum la pachetul privind azilul, un pachet destul de complex. Avem o serie întreagă de inițiative și aș vrea să vă reamintesc de la bun început, dragi colegi, că nu avem foarte mult timp la dispoziție și avem foarte multe măsuri legate de azil despre care trebuie să discutăm. În primul rând, la punctul 4 avem un schimb de opinii privind standardele și procedurile minime din statele membre pentru uh, acordarea și uh, retragerea protecției internaționale. E vorba de o reformare aici. Vă propun întâi să o ascultăm pe doamna Guillaume, raportorul, după care președinția spaniolă și comisia. Și, bineînțeles, vom deschide o dezbatere. Însă vă remitesc încă o dată, avem cel puțin 5 inițiative pe dosarul azil și ar trebui să fim conștienți de faptul că nu avem mult timp. Doamnă Ghiom. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în început să vorbesc la început de contextul în care se înscrie această propunere. Uh, reformarea directivei vizează o armonizare a procedurii europene de azil, în trecut insuficientă, și acum multă lume e de acord că această procedură încă dă multe rateuri. Sigur, e vorba și de o reacție la uh, criticile uh, care au fost făcute de unii privind dreptul de azil și modul în care acesta este uh, conferit și anumite blocaje datorate unui sistem care a lăsat cale liberă uh, multor interpretări negative derogatorii. Uh, Comisia propune o abordare ambițioasă care va fi obiectul unei examinări aprofundate încearcă să adune uh, documente juridice Uh, care iau în considerare jurisprudența Curții Europene de Justiție și de asemenea încearcă să combine obligațiunile care există actualmente în dreptul uh, internațional și care s-a tradus în decizii ale Curții. Asta înseamnă principiul egalității, dreptul uh, la apărare și dreptul de a primi un răspuns într-un termen rezonabil. Și uh, Principiul este de a da rapid un răspuns celui care uh, cere protecție internațională, introducerea principiului uh, dreptului la asistență juridică gratuită, efectul uh, suspensiv al pedepsei, dreptul la recurs, posibilitatea de a avea procedura accelerată, uh, discuția obligatorie cu cel care cere uh, protecție internațională și atenția adoptată celor care sunt uh, în mod special vulnerabili. Da, dacă aș, ar fi să vorbesc despre regretele mele personale față de acest proiect, este uh, conceptul de țară terță și abandonarea, unei, abandonarea proiectului de listă europeană și lăsarea acestui concept la nivelul țărilor membre. Asta evident va duce la disparități și poate chiar incoerențe în ciuda faptului că textul conține niște criterii de elaborare și uh, problema criteriilor uh, de definire a țărilor calificate drept sigure. Uh, E vorba, în primul rând, de un text complicat. Baza de la care s-a pornit în 2004 era deja complexă și la primele reuniuni ale raportorilor din umbră ni s-a părut că uh, ideea unei recodificări a codificării uh, uh, era titanescă, o idee interesantă, dar titanescă. Uh, și documentul inițial este deja rezultatul unor compromisuri și uh, înțelegeri cu statele membre care doresc să-și păstreze sistemele naționale de azil. A doua dificultate mi se pare în acest stadiu faptul că câteva state membre și nu puține s-au declarat ostile reformelor uh, cel puțin, oricum, nu acceptă unele dintre reformele propuse, schimbările propuse, în principal din cauza poverii administrative și a costurilor suplimentare implicate. Și uh, merită să reamintim că dacă aspectele financiare au o logică a lor, vorbim aici totuși și de principii și de responsabilități ale statelor membre. Altfel spus, dacă uh, nu susținem ideea unei piețe a azilului, atunci nici să nu o organizăm ca atare. În al treilea rând, există un uh, paradox politic la care ați făcut uh, aluzie, domnule președinte, și anume, e vorba de un text care se înscrie într-un pachet global și care este completat de cinci alte texte, dintre care fiecare poate fi considerat drept esențial, luat în el însuși. Discuțiile pe diferitele texte nu avansează cu aceeași viteză în cadrul Consiliului și uh, va fi destul de complicat, dar este indispensabil să ajungem la o abordare orizontală a acestui pachet. Poate Comisia și Consiliul ar putea să ne ofere mai multe clarificări pe toate aceste probleme. M-aș opri aici și la sfârșitul acestei discuții aș reveni cu alte câteva elemente de calendar și comentarii generale. Mulțumesc. Merci. În de la Mulțumesc, domnul Burgos. Numele domnule președinte. Într-adevăr, și noi credem că această directivă este fundamentală, așa cum spunea și doamna raportor. Este o directivă cheie aflată practic în centrul acestui sistem, deoarece prin aceasta se garantează o serie de drepturi solicitanților de azil. Comisia a prezentat o propunere foarte ambițioasă care trebuie analizată cu foarte multă atenție de către Consiliu și de către Parlament, așa cum ne-a spus doamna raportor. La Consiliu s-a făcut deja o prezentare la nivel politic în legătură cu această măsură și deși a fost un schimb de opinii general, cred că se pot desprinde două principii. În primul rând, miniștrii doresc să existe un nivel de drepturi și garanții ridicat care să corespundă Uniunii Europene și statelor membre și în același timp doresc ca procedura să fie eficace. Deci să nu se creeze o povară administrativă care să uh, împiedice o soluționare rapidă a acestor proceduri. De asemenea, trebuie să se evite posibilitatea ca anumite persoane să profite de pe urma acestui sistem. Asta s-a desprins din discuțiile de deocamdată la Consiliu. Acum vor urma discuțiile la nivel tehnic. Au avut deja câteva reuniuni ale grupului de lucru de la Consiliu. Vor avea loc și alte reuniuni. Nu avem deocamdată o poziție din partea Consiliului. Va fi nevoie de ceva timp pentru a ajunge la un acord cu Parlamentul. E o directivă foarte importantă și e esențial ca acordul dintre cele trei instituții să fie adecvat. Deci nu vorbim aici de un acord obținut din perspectiva unei președinții doar. La nivel tehnic, Anumite puncte cheie sunt cele semnalate de către doamna raportor, resursele, procedura accelerată. Toate aceste aspecte vor trebui dezbătute în detaliu la Consiliu înainte de a ajunge la o poziție comună. Aș vrea de asemenea să vă informez că suntem gata să lucrăm cât mai repede cu putință și, bineînțeles, să ajungem la o înțelegere cu Parlamentul, altfel nici nu e posibil. Vă mulțumesc. Reprezentantul Comisiei, vă rog. Si. Signora Martini. Doamna Martini. Presidente, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Suntem o delegație mare și iată că ne-au uh, exilat aici, la mijlocul, în mijlocul sălii. În primul rând aș dori să mulțumesc raportoarei doamna Guillaume. Am avut mai multe întâlniri cu domnia sa, îi mulțumesc pentru susținere pentru sprijinul acordat în direcția consolidării standardelor de protecție la nivel european pentru a ajunge la o situație de egalitate în uh, domeniul azilului și cu standarde înalte, standarde dedicate de protecție. Deci suntem uh, mulțumiți de susținerea domniei sale, dar trebuie să recunoaștem că, sigur, textul este foarte ambițios, dar negocierile nu vor fi ușoare. Sunt trei obstacole majore pe care le-a evocat doamna Ghiom. În primul rând, da, textul este unul complicat, nu putem să negăm acest lucru și doamna Ghiom a identificat motivele acestei complexități a textului, pe care, de fapt, l-am, uh, am moștenit-o de la uh, textul anterior și cred că am discutat această problemă și în uh, întâlniri bilaterale cu raportorii din umbră. Uh, Uh, s-a evocat posibilitatea unei restructurări a textului, dar uh, și uh, uh, comisia luat în considerare această posibilitate, dar uh, avem și elemente pozitive cu această directivă și vrem să le menținem. Și n-am vrut să existe riscul de a redeschide discuția asupra fiecărui punct, lucru care ar putea periclita aceste elemente pozitive. Deci le-am păstrat și am preferat să lucrăm pe textul existent din aceste motive, acest lucru explicând complexitatea textului. Sigur, am spus deja, vă stăm la dispoziție pentru întâlniri în care, dacă doriți să vă explicăm aceste probleme și suntem deschiși spre o simplificare sau clarificare a textului, când și unde va fi posibil. Al doilea element, ostilitatea statelor membre față de reformă. Am auzit uh, ce a spus președinția, ne aflăm în primele etape ale procesului de negocieri, care sigur nu vor fi ușoare, n-au fost uh, ușoare nici negocierile asupra primului text, acum 5 ani de zile. Dar eu personal uh, voi coopera cu statele membre într-un spirit constructiv, pentru că e în interesul tuturor să dispunem de standarde egale. Doamna Guillaume s-a referit la loteria zilului, poate n-aș uh, utiliza chiar acest termen, dar cred că da, aș putea vorbi de disparități, de diferențe, deosebirile dintre statele membre. Și eu cred că nu ne putem permite ca situația să rămână așa, pentru că subminează spiritul de încredere care trebuie să existe între statele membre în domeniul azilului dacă într-adevăr dorim să vorbim despre un sistem comun de acordare a azilului la nivel european. Și al treilea element, abordarea de tip pachet. Am avut sigur mai multe propuneri uh, în același timp pe care le-am examinat. Unele uh, probleme sau elemente au natură orizontală și deci trebuie examinate în mod coerent. Noi credem că am încercat ca propunerea noastră să fie una coerentă și de asemenea uh, am dorit să facem la fel și în cursul discuțiilor de la Consiliu, președinția actuală și cea viitoare, cea belgiană, și-au uh, luat angajamentul să analizeze unele din probleme în mod comun pentru a, asigura că va, a se asigura că va exista această coerență și am înțeles că și Parlamentul, la rândul său, va examina aceste probleme orizontale pentru o cât mai bună coordonare și coerență din toate punctele de vedere și putem doar să salutăm această abordare Sigur, în aceste dosare e foarte important să ne asigurăm că se desfășoară un dialog foarte bun între diversi raportori, între toate părțile implicate, pentru a avea până la urmă o poziție și o abordare comună pe acest dosar, lucru care va, nu va putea fi decât benefic. Închei aici vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum uh, deschid discuția. Dar vă reamintesc că uh, vă solicit să vă exprimați succent, pentru că avem aceste cinci inițiative pe care trebuie să le discutăm legate de pachetul uh, azil. Doamna Monica mai are cuvântul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta nu este un subiect nou la Parlamentul European. Uh, Sigur că programul Stockholm ne pune acest subiect pe agenda, dar nu este un subiect nou. Uh, și, bun, există probleme, dar problemele acestea pot fi rezolvate, cred eu, destul de rapid. De exemplu, birou pentru refugiații Eurodac. Însă există și anumite elemente care ar trebui să fie reunite într-un singur text. De exemplu, cele trei directive care au fost eh, prezentate privind normele minime, condițiile de admitere, asta era, se regăsea în eh, directiva privind procedura de acordare a dreptului de azil și apoi directiva privind calificările, sistemul de calificări. Aceste eh, trei directive ar putea fi luate împreună. În legătură cu textele prezentate, n-aș fi chiar de acord cu doamna Martini, pentru că mi se pare că nu sunt atât de coerente. De altfel, putem uh, găsi în ele unele paradoxuri sau noțiuni care rămân destul de vagi uh, și care ar trebui să fie mai precise, cel puțin din punct de vedere juridic. În cazul în care aceste noțiuni diferite se aplică uneia și aceleași persoane, situația nu va fi una echitabilă și coerentă, deci nu putem să avem interpretări diferite. Aș putea chiar să vă dau un exemplu. Vă pot da un exemplu de ordin personal. Avem impresia că conceptele utilizate pentru grupurile de persoane pot da naștere uh, temerii că domeniul de aplicare ar putea fi extins. trebuie să ținem cont și de faptul că a avut loc o extindere. Poate există și o problemă de structurare a textului. Apoi această noțiune uh, de abordare orizontală ar trebui clarificată. Poate ar trebui să suprimăm, să eliminăm contradicțiile înainte de a intra pe fond și de a analiza aceste probleme în detaliu. Deci mă refer și la chestiunile orizontale. De exemplu, nu pot accepta ca reprezentanta Comisiei să ne spună uh, că nu, noi nu dorim o reorganizare a textului. Tocmai asta este uh, uh, treaba Parlamentului, să facă propuneri în privința unei restructurări a textului, mi se pare uh, cât se poate de normal. Vă spuneam, ce aș fi dorit eu ar fi fost o propunere mai coerentă și mai clară în cuprinsul căreia să fie regrupate aceste trei directive la care m-am referit. Până la urmă, avem aici un text destul de complicat de interpretat și care nu strălucește prin claritate, pentru că ă, într-adevăr se regăsesc elemente din fosta propunere. Oricum trebuie să mulțumim doamnei raportoare ă, pentru că a jucat acest rol de coordonatoare între raportorii diverselor grupuri politice. Iar în final Dați-mi voie să vă spun că atunci când raportarea ne vorbește de principiul de responsabilitate, de răspundere care uh, trebuie să caracterizeze acest text, uh, Consiliul și statele membre cred eu că trebuie să ia în considerare și posibilitățile de finanțare și de punere în executare. Sigur că uh, putem avea foarte multe dorințe de gânduri pozitive, dar apoi important este să vedem dacă le putem sau nu uh, uh, realiza în practică. Pentru că realitatea este complicată și trebuie să ne pregătim la negocieri uh, destul de interesante, să spun așa. Ce este sigur este că nu vor fi, nu vor fi ușoare. Mulțumesc acum, doamna Enis Pleș. Dank u wel, voorzitter. Um, we hebben inderdaad wel een beetje probleem met wat nu voor ons ligt. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu aș avea câteva rezerve față de textul care ne este prezentat. Avem aici un pachet mare în care trebuie făcute distinc, făcută distinție între diverse proceduri și dacă m-aș concentra asupra condițiilor de primire a solicităților de azil, aș spune că ordinul, ordinea, mă scuzați, în care acestea ne sunt prezentate nu este pe de-a întregul logică. Eu aș pleda în favoarea unei restructurări. Uh, da, sigur, putem să lucrăm pe baza celor trei uh, propuneri, dar Comisia ne-a confirmat acest lucru în mod informal și anume că ar trebui să uh, alegem abordarea orizontală, adică um, Comisia să prezinte o, o, imagine de, o imagine generală a definițiilor și principiilor fundamentale care sunt utilizate în toate aceste propuneri, ca astfel să putem ajunge pe baza acestui text la un acord aici în Parlament și apoi între cele trei instituții europene și apoi să putem face progrese foarte rapide în legătură cu aceste propuneri. Cred că așa ar trebui să procedăm, pentru că dacă nu vom continua să acționăm incoerent și să inventăm apa caldă pentru fiecare din propunerile acestea. Și aș dori astfel să fac apel la comisie să îi rog să identifice problemele cu caracter orizontal pentru ca să putem ajunge la un acord între noi, între grupurile politice, dar și între cele trei instituții europene și astfel să putem progresa, pentru că dacă nu, nu vom ajunge nicăieri și vom uh, uh avea aceleași discuții la nesfârșit. Acum nu vreau să intru în detaliu în legătură cu propunerile, vreau să spun doar că susțin poziția doamnei raportoare. E clar că toți dorim să existe mai bune garanții mai bune, să fie mai bine respectate drepturile, să eliminăm birocrația și așa mai departe. Cred că toți avem aceste obiective, dar în același timp trebuie să fim pragmatici și aș dori să am o confirmare definitivă aici și de asemenea în privința calendarului, să vedem când vom putea avea o prezentare orizontală a tuturor acestor elemente. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum domnul Busutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Janine hennes Plaschert a spus chiar ce vreau să spun și eu, de aceea voi fi subcint. Sunt de acord cu apelul pe care l-a lansat uh, dumnei pentru a avea o abordare orizontală și, de asemenea, sprijin și abordarea pe care a avut-o Monica Holmeier. Dacă nu vom identifica, într-adevăr, uh, punctele pe care le au în comun aceste dosare într-un mod orizontal, nu vom reuși să facem progrese um, pe marginea propunerilor individuale ne pierdem timpul discutând detaliile uh, legate de propunerile individuale. Ar trebui mai întâi să avem o abordare coerentă a chestiunilor orizontale care practic pun la oaltă toate aceste elemente. Sunt de acord cu cele spuse de colegele mele. Comisia trebuie să ne ajute să identificăm această abordare orizontală și doar atunci vom putea interveni noi, Comisia Parlamentară, pentru a încerca să ajungem la un compromis pe marginea acestor uh, chestiuni orizontale. Și doar a, după aceasta vom putea analiza individual aceste propuneri. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? No more floors? Then, uh, yes, yes. Yes, please. Madame Flotre? Doamna Flotre. Yeah. Madame <laughs> Merci. Euh... Bon, d'abord, je voudrais remercier euh, Sylvie Guillaume pour sa présentation. Euh, vreau să-i mulțumesc lui Sylvie Guillaume pentru prezentarea sa și pentru modul în care organizează această reflexie asupra propunerii legislative, propunerii de directivă, pentru că mi se pare extrem de clară și mai ales fondată pe voința de a îmbunătăți standardele în materie de protecție a celor care cer azil, a solicitanților de azil printr-o procedură care mi se pare esențială. Și eu cred că dacă acesta e obiectivul nostru comun, să avem proceduri mai juste, mai echitabile, care garantează mai bine drepturile imigranților, atunci vom reuși să ne înțelegem întotdeauna. Uh, asta ne spune președinția Consiliului, că ăsta e obiectivul. Totuși, eu am în minte criticile care au fost formulate uh, la Consiliul din 20 noiembrie privind această faimoasă propunere și vă pot garanta că puteți găsi în declarațiile iubiților noștri miniștri uh, o intenție de a îmbunătăți standardul de protejare a drepturilor prin îmbunătățirea uh, procedurilor, și ca să, dar ca să faci asta trebuie să încerci să citești în, uh, să poți să citești în cafea, în zaz de cafea. De fapt e vorba de o critică foarte virulentă, mai, virulentă, mai multă birocrație, creșterea costurilor puneți interesele solicitanților de azil înaintea intereselor statelor membre. Deci mulți miniștri chiar au mers până la declarații extrem de dure și în care e foarte greu să identifici dorința de a îmbunătăți situația ă, situație care trebuie ameliorată și mai ales pe punctele principale care au fost indicate de raportoarea Silvii Ghiom în ce privește Cred că e foarte clar că restricțiile puse asupra utilizării procedurilor speciale reprezintă un, pas, un punct esențial. Suspendarea uh, procedurii de recurs este evident un punct la fel de important eficiența uh, recursului asupra tuturor deciziilor și asistența juridică. Așadar, acestea sunt puncte capitale și din acest punct de vedere propunerea mi se pare mai mult decât interesantă în sensul că ea îmbunătățește efectiv situația persoanelor care cer protecția a solicitanților de azil. Printre problemele citate, complexitatea, faptul că această propunere face parte dintr-un pachet uh, și că există o, o opoziție puternică în sânul Consiliului, cred că acestea sunt lucruri la trebuie să ne gândim. Și evident, în diversele uh, propuneri trebuie uh, descoperită o coerență și sunt anumite principii care se leagă de toate directivele și care trebuie foarte clar definite, dar mă întreb cât de oportun este să uh, diferențiem etapele. Deci să ne punem uh, întrebarea dacă Uh, toată această muncă și toate aceste documente trebuie luate împreună în toată această mișcare de, de revizuire a acestei directive. Deci să nu facem treaba succesiv. Deci care ar fi, uh, care dintre cele două metode ne-ar da cel mai mari șanse să ajungem la un acord și la o coerență a acestor diferite texte? Asta este realmente o, o întrebare importantă. E vorba de o întrebare de, și de o chestiune de eficacitate dacă avem obiective comune, atunci vom reuși să găsim o modalitate comună de a uh, face progrese. Cred că n-ar fi o problemă în felul acesta. Eu cred că astăzi noi trebuie să continuăm discuția pe text și să organizăm, și aici trebuie să facem realmente o propunere de organizare a activității pentru ca, pe măsură ce aceste texte sunt discutate și revizuirea lor avansează, discuția între diversele grupuri și raportorii din umbră, să ne organizăm munca pentru ca definițiile noastre să fie comune, să fie coerente și să avem uh, un ansamblu legislativ perfect coerent. Horizon. Președintele, cred că abordarea orizontală a coord- și coordonarea au fost susținute de o serie de participanți, de vorbitori. Deci cred că este momentul uh, să vă spun că s-a organizat o masă rotundă cu rețeaua Odiseus în aprilie, pentru aprilie 26 s-a organizat, s-a, se prevede organizarea acestea, deci vă rog să vă treceți în agenda, aprilie 26 la ora 1 după amiază, de la 1 la 6.30. 3 p.m. Nu, de la 1 la 3 după amiază. To be this round table in order to deal Va fi această masă rotundă horizontal issues. pentru a ne ocupa de aceste chestiuni orizontale de coordonare. Așadar, haideți să ne întoarcem la comisie, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt Cred că suntem cu toții de acord că este important să dăm dovadă de coerență și n-aș merge atât de departe. Dacă am înțeles bine intervenția doamnei uh, Doamne Holzmeier ar vrea să reformuleze cele trei propuneri într-o singură uh, propunere. Pe de altă parte, însă, trebuie respectate niște reguli și la reformulare. Există un acord interinstituțional și aș vrea să vă reamintesc că există reguli foarte specifice, foarte stricte care trebuie respectate când vine vorba de codificare. Pe problema orizontalității, da, e foarte clar că suntem dorniți să ajutăm la identificarea problemelor, dar nu sunt doar probleme orizontale. Din acest punct de vedere aș susține-o pe doamna Flotră. Cele trei propuneri sunt foarte diferite. Sigur că sunt partea aceluiași pachet, dar au obiective diferite Uneori, unele definiții sunt diferite pentru că uh, nu vorbim uh, în mod necesar de aceiași oameni. Uh, putem vorbi, de exemplu, de uh, refugiați, în, în, în timp ce în directiva privind condițiile de primire sunt solicitanți de azil, nu refugiați. Deci, uneori, diferențele există acolo din motive întemeiate și trebuie să avem grijă uh, noi sigur că suntem aici să ajutăm, dar sunt multe alte probleme care trebuie discutate și eu aș încuraja să facem această activitate în paralel. Abordarea orizontală este un lucru, pentru anumite chestiuni care sunt cumva limitate, definiția familiei, interviurile, apelul eficient, uh, dar sunt uh, o serie întreagă de lucruri care trebuie discutate și noi considerăm că este important să continuăm munca pe tot pachetul, pachetul și nu doar pe chestiunile orizontale. Sunt anumite lucruri care pot fi dat, făcute în paralel și sigur că suntem uh, gata să colaborăm constructiv atât cu Parlamentul cât și cu Consiliul. Vă mulțumesc! Thank you again. Madame Guillaume? Or... Uh, oui, rapidement, parce qu'on voit... Doamna doamna Guillaume, da, foarte rapid, pentru că Iată, suntem doar la, la începutul unor discuții care vor fi foarte importante, sigur. Sunt de acord cu uh, ideea de a căuta un acord cu Consiliul în legătură cu această problemă. Nu va fi foarte simplu, dar în același timp ar trebui ca Parlamentul să participe activ la dialogul interinstituțional, să se implice în această activitate de căutare a unui acord. A, o a doua remarcă. Sigur, sper că îmi veți permite să încercăm ca împreună de, cu raportorii din umbră, care vor, cu toți cei care vor dori să participe la această muncă, să ne ocupăm de nucleul acestui text pentru a încerca să ne familiarizăm uh, cu această materie atât de complexă, de complicată, deși înțeleg uh, remarcile care au fost făcute și astăzi și în, în cursul unor uh, întâlniri precedente în legătură cu această dimensiune orizontală. Înțeleg acest lucru N-am nicio idee în legătură cu modul în care putem uh, stabili un calendar în privința acestor elemente orizontale. Asta comisia trebuie să ne spună. Dar cred că trebuie să continuăm să fim activi pentru a ajunge acest acord cu toate părțile implicate. Și sigur cu aceste elemente orizontale. După cum spuneam, suntem doar la începutul unei munci care va fi complicate și contez pe uh, implicarea uh, tuturor. Și uh, apoi mulțumesc în legătură cu calendarul că ne-ați semnalat uh, reuniunea din uh, luna aprilie, masa aceea rotundă care se va ocupa de această problemă orizontală, care are legătură cu azilul, cred că este un moment foarte important care ne va permite să ne clarificăm opiniile în legătură cu o serie întreagă de subiecte și tot în legătură cu calendarul. Răspunsul Comisiei este suspendat în ce privește această abordare orizontală, deci dacă ar trebui să stabilim niște date precise, ar trebui ca înaintea lunii septembrie, uh, adică ar fi greu să ajungem la o versiune definitivă pe care să o depunem în fața Comisiei înaintea lunii septembrie. Deci haideți să lucrăm uh, cât mai serios posibil în acest timp. Președintele, mulțumesc. Sunteți gata să trecem mai departe? Bine, atunci trecem la punctul numărul 5. Mm, norme, standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate. E vorba de uh, reformare. Uh, avem aici o propunere care dorește să rezolve problemele care au, uh, au apărut în timpul primei faze a legislației privitoare la azil și a asigura standarde mai ridicate și mai armonizate de protecție, astfel încercând să se facă progrese spre o procedură comună de acordare a azilului și spre un statut uniform sau cât mai uniform. Avem aici un termen pentru depunerea amendamentelor. Uh, uh, uh, no, no, no. Amendments, amendments are expected, but... E vorba de uh, un schimb de opinii, sigur că așteptăm și amendamente, și vă reamintesc și de această masă rotundă care se va desfășura săptămâna viitoare, care va analiza problemele orizontale și proiectul de raport Uh, ne va fi prezentat la întâlnirea LIBE, la Comisia LIBE, la sfârșitul lunii iunie, 23-24 iunie. Dar întâi haideți să ascultăm pe raportoare, doamna Jean Lambert. Îmi pare rău că am pronunțat greșit numele prima dată, Jean Lambert, că nu știu dacă există o așa persoană la Parlament. Dar vă rog, doamna Jean Lambert, aveți cuvântul. Mulțumesc, iată că se, se poate învăța pe parcurs. Da, după cum am spus aici, ne ocupăm de uh, directiva privind calificările, așa e cunoscută pe scurt. Directiva originală a fost elaborată în 2004. Uh, în acel, în acel moment Parlamentul a fost consultat. Acum, sigur, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și procedura de codecizie. Așadar, direcția, așa cum există ea acum, e vor, uh, se ocupă de cine anume se califică pentru a primi statutul de refugiat și pentru protecție subsidiară. Această protecție subsidiară a fost uh, văzută la început ca fiind una suplimentară, adițională pentru uh, cei care, uh, care nu li se putea aplica prevederile Convenției de la, Lisab- de la Geneva. De exemplu, dacă examinăm în conformitate cu Convenția din 1951, ce înseamnă persecuția, probleme legate de grupuri sociale, uh, ce anume persoane pot fi definite ca fiind uh, persecutați și cei care îi persecută și directiva din 2004 se referea și la actori cu caracter non-statal, nu numai la state. Deci acest, aceasta a fost o, un progres foarte important. Uh, e vorba și de locul în care are loc protecția, Uh, dacă se poate uh, acorda protecția în țara de origine și în ce condiții, cine poate acorda această protecție în țara de origine și cred că Parlamentul s-a confruntat cu încă alte câteva probleme uh, cu textul acestei directive. Apoi se examinează și situația beneficiarilor protecției din Uniunea Europeană, care este conținutul protecției, cine are dreptul la aceasta, de exemplu, referitoare la documente de călătorie, ajutor social, de sănătate și o serie întreagă de alte probleme. Și acum noi uh, ne aflăm în uh, uh, momentul reformării, pentru că, în practică, diferențele sunt foarte mari între diversele state membre și modul în care ele aplică anumite din aceste concepte din directivă și pentru că în acest proces de reformare uh, ne-am dat seama că protecția subsidiară nu era în mod necesar pe termen scurt, uh, așa cum s-a prevăzut de către Consiliul și că este nevoie și să ne uităm la, la uh, mm, jurisprudență și așa mai departe. Deci există încă zone problematice care nu sunt acoperite de această reformare. Dar nu despre acestea vom discuta acum. Oricum cred eu că documentul acesta putem să-l caracterizăm ca fiind pozitiv, deși nu atât de pozitiv pe cât am fi dorit unii dintre noi. Acum, ce se întâmplă în reformare? Deci, statutul de refugiat și protecția subsidiară trebuie uh, să capete un caracter cât mai apropiat pentru a recunoaște uh, tuturor oamenilor această protecție internațională și să încercăm um, să um, aliniem cât mai mult posibil conținutul acestor două protecții, deci să fie cât mai puține diferențe între aceste două forme de protecție lucru care, pe care încearcă să realizeze directiva. Și apoi în legătură cu accesul la formare pentru cei care se bucură de protecție subsidiară sau accesul la mecanismele de, pe piața muncii. Cred că acestea sunt elemente foarte pozitive, deși aș avea încă o întrebare în legătură cu documentele de călătorie, uh, dar Asta, sigur, se va clarifica în timp discuțiilor ulterioare. Mai există și alte întrebări care deja au fost evocate aici în ce privește terminologia și în situația minorilor, persoanele de sub 18 ani care poate au nevoie de protecție, se extinde definiția termenului de familie pentru a include acești minori, fie că sunt căsătoriți, fie că nu și condițiile de protecție în cazul de eh, reunificare a familiei. Se clarifică și probleme eh, legate de analiză de gen, examinând situația celor care pot cădea victimele eh, persecuției și să vedem cum poate fi mai bine aplicată o astfel de analiză de gen Uh, există deja experiențe pozitive în acest sens în unele state membre, două, trei state membre și încercăm de asemenea să vedem cum să definim mai bine protecția internă ca să fie, aceasta să fie cât mai eficientă posibil în realitate. Deci, iată câteva, se nasc aici câteva întrebări în legătură cu modul în care putem uh, uh, evalua eficiența protecției. De exemplu, dacă ne gândim la forțele de uh, menținere a păcii ONU, care nu au putut să asigure această, acest tip de protecție. Deci, acestea sunt, după cum spuneam, întrebări care se nasc în legătură cu propunerea prezentată nouă de comisie. Încă n-am avut o întâlnire cu raportorii din umbra, dar uh, vom organiza uh, foarte curând după discuția din această după amiază. Am auzit despre organizarea mesei rotunde în legătură cu problemele uh, orizontale, aspectele orizontale și sigur vom avea diverse întâlniri, mai ales cu raportorii din umbră și cu ONG-urile implicate în în acest domeniu pentru a putea profita și de experiența lor. Cred că e mai mult decât de ajuns pentru o introducere. Așa că mă opresc aici. Mulțumesc, domnule Lambert, spune președintele. Spaniola, senior Burgos. Domnule Burgos, din partea președinției spaniole, aveți cont. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și noi credem că această directivă este esențială în procedurile de azil. Diferența față de cea anterioară este că, din punct de vedere tehnic, complexitatea se reduce, însă, în același timp, trebuie să ne dăm seama că e destul de complex să pui pe picioare un sistem comun de azil. Directiva anterioară a fost aprobată prin unanimitate după dezbateri foarte îndelungate, totuși. Din fericire, acum avem procedura de codecizie și sperăm ca instituțiile să ajungă la un acord. Nu va fi ușor, ca și în cazul anterior, însă dacă toate părțile dau dovadă de bunăvoință, cu siguranță vom uh, atinge acest obiectiv. În ceea ce privește procedura la Consiliu, situația e practic aceeași ca și la directiva anterioară. A avut loc o primă dezbatere la nivel politic, la Consiliu, un prim schimb de opinii între miniștri, iar acum au loc discuții tehnice. Au avut loc mai multe întrevederi, s-a citit textul, și am detectat anumite probleme care trebuie analizate și aprofundate. Statele membre deja au trebuit să pună în aplicare cealaltă directivă, deci de aceea trebuie să urmărească îndeaproape cum se întâmplă anumite lucruri, cum ar fi protecția în țara de origine sau alte propuneri. În ceea ce privește conținutul propunerii, să nu uităm că de multe ori costurile economice sunt relevante. De asemenea, conținutul statutului refugiaților sau a celor care beneficiază de protecție trebuie să fie același sau să fie diferit. Trebuie văzute toate aceste elemente importante. Cred că la Consiliu va fi nevoie de destul de mult timp pentru a discuta despre toate acestea. Am încredere însă în faptul că vom putea ajunge la un acord cu Parlamentul și cu Comisia într-un termen rezonabil. Vă mulțumesc. Din partea Comisiei, doamna Muriel Gă. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc, doamne Jean Lambert, pentru evaluarea sa în general pozitivă asupra propunerii comisiei și, așa cum a spus Angela Martini eh, mai devreme, această eh, reformulare se bazează pe prima versiune a directivei din 2004, eh, pentru că existau și elemente pozitive create de această directivă, totuși unele deficiențe asupra definirii noțiunilor juridice, de exemplu cine poate primi Uh, protecție, fie în cadrul Convenției Geneva, de la Geneva, fie în cadrul uh, protecției subsidiare. Aceste chestiuni așadar trebuiau în continuare îmbunătățite și am vrut să răspundem la noile tratate și la pactul privind imigrația și azilul și de asemenea programului Stockholm să reacționăm față de aceste documente și să mergem mai departe în a avea un statut uniform și o creștere a, dreptului, a drepturilor persoanelor care cer protecție. Cred că pe uh, o serie întreagă de noțiuni juridice în cadrul uh, în ce privește partea de calificări a directivei, Comisia a fost uh, a, foarte mult ajutată în propunerile sale de evoluția jurisprudenței uh, comunitare. Jean Lambert vorbea de problema protecției eficiente și durabile și am avut acum două săptămâni decizia Curții Europene de Justiție care venit cumva să confirme propunerea de uh, formulare pe care a avut-o Comisia în acest proiect de directivă și mi se pare un punct de pornire important uh, de la care să avansăm în cadrul negocierilor. În ce privește îmbunătățirea și armonizarea statutelor și îmbunătățirea drepturilor, dacă poate discuția nu va fi așa dacă discuția nu va uh, merge foarte, nu va progresa foarte rapid. Știm cu siguranță că vor exista discuții importante privind, ca, menite să ne apropie pozițiile. Am, uh, deja am primit anumite întrebări din partea statelor membre privind costurile pe care aceste propuneri le vor antrena. Suntem gata să discutăm și să includem aceste aspecte în evaluările noastre de impact estimăm că aceste costuri sunt mai mici decât uh, cele uh, avansate de unele analize și vreau să vă reamintesc că totuși Fondul European pentru Refugiați este un important instrument de solidaritate financiară pentru implementarea instrumentelor juridice. În încheiere vă reamintesc că cele două propuneri, uh, directiva propunere de az, procedură de azil sau directiva de uh, calificare, acestea nu trebuie văzute în izolare, nu trebuie abordate în mod izolat, uh, Biroul European uh, pentru Azil va permite administrațiilor uh, naționale uh, care au diferite standarde să-și îmbunătățească eficacitatea și să se bazeze pe mijloace comune la nivel european. Așadar, se vor face economii de scară în acest caz. Vă mulțumesc foarte mult. Merci. Now discussion. Frau Holmeier. Începem acum discuțiile. Doamna Holmeier. Kolleginnen und Kollegen, zunächst ein, eine kurze Replik. Mulțumesc. În primul rând, dacă îmi permiteți, aș vrea să reacționez pe scurt la ce a spus uh, reprezentanta Comisiei. Doamnă Gan, aș fi dorit din partea dumneavoastră o propunere mai coerentă. Știu că nu voi uh, obține așa ceva, deoarece avem în fața noastră cele trei propuneri de directivă și tocmai asta discutăm. În ceea ce privește directiva privind calificările, aș vrea să revin la elementele orizontale, fără să repet ce s-a spus înainte. Aș vrea să știu care este calendarul pentru comisie. Când veți putea veni dumneavoastră cu o poziție orizontală, când veți uh, Uh, clarifica toate aceste concepte, deoarece fără să lămurim aceste concepte nu avem cum să discutăm despre formularea din acest text. Deci aș vrea un răspuns clar din partea Comisiei Europene în acest sens. De asemenea, mă adresez acum Consiliului. Trebuie să definim beneficiarii acestei directive, să vedem cine merită protecția uh, respectivă, să vedem ce prevederi se aplică în cazul acestora și dacă există, dacă vor exista modificări, e clar că vor fi modificate și procedurile, costurile, iar în această privință încă am îndoiele, avem nevoie de o discuție mai aprofundată. Cred că ne dăm cu toții seama că cei care sunt persecutați trebuie să beneficieze în continuare de protecție. Însă, în același timp, trebuie să fie percepuți diferit de cei care nu sunt persecutați și nu au o justificare întemeiată pentru a fi considerați uh, azilanți. Vă mulțumesc. Deci ideea e că avem nevoie de discuții. Domnul Bronz, rândul dumneavoastră a venit. Uh, Mulțumesc. Se pare că unii oameni presupun că uh, bătrânii care pretind să fie solicitanți de azil chiar sunt și trebuie să vedem ce putem face pentru ei. Cei care au fost uh, atacați pe baza faptului că aparțin un anumit grup etnic sau religie sau așa mai departe, uh, Uh, realmente sunt uh, refugiați, dar mulți trec prin foarte multe țări înainte de a ajunge în Europa și nu se opresc acolo. De ce? Pentru că uh, mai degrabă ar trăi în, într-o țară sigură și bogată din Europa decât într-o țară sigură și săracă. Deci uh, cei care au început ca refugiați au devenit la un anumit moment uh, mm, imigranți economici. Cei care au fugit din cauza tiraniei, a războiului, a suferinței merită simpatia noastră, dar pur și simplu nu putem accepta toată întreaga populație a tuturor țărilor care au fost în situații de război. Nu putem accepta toată populația Irakului sau a Iranului uh, uh, când se, în cele din urmă Occidentul va ataca Iranul în curând. Nu putem accepta toate populațiile din uh, regiunea subsahariană sau din China, unde există un regim tiranic. Uh, nu putem face prea multe lucruri ca să împiedicăm aceste persecuții, dar totuși sunt două lucruri pe care le putem face. Mai întâi putem da un exemplu mai bun noi în Europa și am putea să încetăm să Uh, încetăm să ne mai persecutăm proprii noștri oameni și am mai dat exemple și în al doilea lucru pe care am putea să-l facem ar fi să încetăm să-i mai atacăm și să uh, le declarăm război, pentru că războiul din Irak a creat mai multe probleme decât a rezolvat și a creat mulți dintre acești uh, uh solicitanți de azil. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Doar un comentariu am vrut să fac și anume să atrag atenția asupra ce spune chiar Comisia în prezentarea propunerii de directivă și anume că că vorbim despre propuneri indicative sau limitative și cred că este o abordare care e bine să fie urmată în măsura în care, de exemplu, articolul 15 se definește ceea ce în limba engleză se numește serious harm, deci o afectare serioasă. Cu alte cuvinte, statele membre nu mai au marja de eroare de a adăuga și alte criterii. Definiția e foarte clară. În ce privește subsidiaritatea, trebuie ținut cont de diferitele tradiții ale statelor membre. Cred că este un punct important și care trebuie verificat înainte să fixăm fie criterii limitative, fie mai degrabă criterii descriptive. Deci dacă, de exemplu, este vorba de aspecte restrictive, cum ar fi uh, vizele sau aspectul, aspecte de protecție, atunci ar trebui să avem criterii limitative. În alte cazuri sunt mai degrabă criterii uh, indicative. Deci, uh, propunerile nu mi se par, din acest document, mi se par totdea, totdeauna logice. Înainte să dau din nou cuvântul uh, Comisiei, domnul Burgos, doriți să luați cuvântul în numele Consiliului și să faceți comentarii? Gracias. Pues, eh, si he entendido bien la pregunta que se me ha hecho. Mulțumesc. Într-adevăr, ca să răspund la întrebarea adresată, persoanele care sunt ocrotite prin această directivă sunt aceleași ca și cele ocrotite de directiva în vigoare. Pe de o parte, refugiații, toți cei care beneficiază de protecție în virtutea Convenției de la Geneva și fa- persoane față de, cale, față de care statele membre au o obligație de drept internațional și, în al doilea rând, cei care beneficiază de protecție subsidiară, persoanele incluse la articolul 15. Persoane față de care nu există o obligație în virtutea dreptului internațional, însă uh, există obligația de a le ocroti în virtutea dreptului comunitar. E vorba de persoane care ar putea fi într-o situație riscantă, în pericol, dacă s-ar întoarce în țara de origine. Persoane care ar putea fi torturate, a căror viață ar putea fi în pericol sau care ar putea suferi putea suferi deci este o a doua categorie de protecție subsidiară în ceea ce privește conținutul drepturilor conferite. Acestea sunt aceleași ca și drepturile pe care le dăm refugiaților. În orice caz, dacă doriți lămuriri suplimentare, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc. Reprezentanta comisiei, doamna Gau, doriți să adăugați ceva? Mulțumesc. Ideea e destul de simplă. În orice caz vom fi la dispoziția raportorilor, raportorilor din umbră și a raportoarei. Nu vrem să dăm protecție tuturor, ci vrem să dăm același nivel de protecție peste tot în Uniunea Europeană celor care merită această protecție și multe persoane merită această protecție. De asemenea, e vorba de a avea dreptul de a refuza această protecție celor care nu sunt acoperiți de această directivă. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă o abordare mult mai uniformă, conform acestei directive. Vă mulțumesc. Un ultim comentariu din partea doamnei Lambert. Mulțumesc. Trebuie să știm clar că la o propunere de reformare elementele propuse pentru amendamente sunt elementele despre care vom discuta. Deci conținutul, în general, rămâne același. E vorba de stabilirea criteriilor de calificare pentru a beneficia de statutul de uh, refugiat. Când ne uităm, de exemplu, la articolul 15, la daune grave, e un articol care nu va fi reformat, deci rămâne așa cum este, cel puțin așa înțeleg eu, indiferent de ceea ce am vrea noi să facem uh, cu privire la acest articol. În ceea ce privește tradițiile naționale, la articolul 3, considerentul 14, nici aici uh, prevederile nu sunt schimbate prin reformare, deci rămân în picioare. Ar trebui să ne reamintim că e vorba de persoane care fug de pe urma persecuțiilor, de pe urma violenței din țările lor. E vorba de țări foarte sărace. Bangladeshul, de exemplu, are o problemă cu refugiații care vin din Birmania. Iar acești oameni nici măcar nu ajung în Uniunea Europeană. Și există de asemenea studii care arată care este motivația cetățenilor de a alege o anumită țară și de multe ori legăturile de familie au o importanță mult mai mare decât piața muncii sau asistența socială, de deci cei care fug de pe urma persecuției, primul rând se îndreaptă acolo unde sunt familiile lor. Avem de asemenea legislația antidiscriminare și de aceea mulți deputați doresc să prelungească o serie din aceste drepturi. Cât despre țările sigure, aici e aplicabilă directiva privind procedurile decât cea despre care discutăm. Cu privire la costuri, problemă ridicată de multe, ridicată de multe state membre. Deci ar trebui să revenim la evaluarea de impact și la alte măsuri menite să crească accesul cetățenilor la piața muncii prin mai multe prevederi. Există și o recomandare a Consiliului privind uh, includerea acestor persoane pe piața muncii. Trebuie să știm foarte clar care este scopul nostru, care este sfera de aplicare și în ceea ce privește propunerile pentru modificare, e clar că există multe elemente pe care le putem îmbunătăți. Vom avea o reuniune cu coordonatorii, vom avea suficient timp pentru a analiza toate acestea. Și să nu uităm, de asemenea, că ideea este să îmbunătățim coerența din uh, momentul în care această legislație este pusă în aplicare. Calendarul pentru primul raport este pentru luna iunie. În același timp trebuie să fim uh, conștienți de directiva privind procedurile și calendarul uh, pentru aceasta, pentru a hotărâ diferitele măsuri. Vă mulțumesc, doamnă Lambert. Proiectul de raport este pentru sfârșitul lunii iunie, 23-24. Doamna Lambert nu ne propune altceva. Trecem acum la următorul punct punctul 6 și 7. Deci numărul 6 și numărul 7 au o legătură între ele. Vorba de o a doua lectură și recomandările pentru cea de-a doua lectură. Avem întâi punctul 6, crearea unui birou european de sprijin pentru azil. Raportor este tot doamna Jean Lambert. Vorba de o temă cheie din programul de la Haga. Pe 7 mai 2009, Parlamentul European a adoptat uh, o rezoluție legislativă în care a aprobat cu amendamente propunerea Comisiei. Prin această propunere se înființează o agenție menită să sprijine statele membre Uh, pe chestiuni legate de sistemul european comun de azil. Avem acum un proiect de recomandare pentru cea a doua lectură din partea doamnei Jean Lambert. Veți cuvântul, doamnă Lambert. Mulțumesc. Domnule președinte, E ultima temă despre care mă voi referi astăzi acum. După cum ați spus, uh, acest birou de european de sprijin pentru azil este o agenție care a fost înființată pentru, probabil, a uh, da o dimensiune mai publică acțiunilor de cooperare existente deja în unele state membre și pentru a scoate mai în evidență această activitate și a avea o abordare mai sistematică cu scopul de a încerca să ne asigurăm că punerea în aplicare a legislației europene în domeniul azilului este, după cum s-a spus, mai, să fie mai coerent în toate statele membre și uh, va conlucra cu statele membre pentru a îmbunătăți aplicarea acquis în domeniul de acordare a azilului. În ce privește procedura, conlucrez cu raportorii din umbră, cu Consiliul. După prima lectură au fost o serie de au fost o serie de, de probleme pe care vi le aduceți desigur aminte, pentru că le-am discutat în comisie. Uh, și un număr de elemente pe care Parlamentul le-a dorit, de exemplu ce privește răspunderea uh, biroului față de Parlamentul European, în ce privește modul în care uh, putem avea mai multe mecanisme obligatorii de solidaritate între statele membre. N-am reușit asta, dar măcar am uh, făcut pași înainte în direcția asta și care vor face parte din revizuire, revizuire pentru biroul de sprijin pentru azil, implicarea societății civile, aici uh, cele convenite au însemnat uh, până la urmă înființarea unui forum consultativ cu termenii de referență, regulile uh, stabilite împreună cu directorul acestui birou și un număr de alte probleme care privesc relațiile cu țări terțe și așa mai departe. Uh, la sfârșitul negocierilor cu Consiliul, am considerat că putem conveni asupra unui uh, document. Am avut un vot indicativ pe data 12, de 12 noiembrie, după cum vă amintiți, după care am trimis o scrisoare Consiliului, cerându-le să ne prezinte confirmarea acestui text și că uh, în acel moment vom fi gata să continuăm și să ne dăm acordul lingviștii, traducătorii din instituțiile noastre au lucrat uh, cu ardoare. Textul a fost adoptat în Consiliu în februarie. Poziția Consiliului a fost trimisă uh, la Parlament și a fost anunțată în plenară pe data de 10 martie, săptămâna trecută. Deci astăzi noi avem aici o recomandare conform căreia ar trebui să confirmăm textul dar sigur nu în această sesiune, membrii vor dori să examineze textul, sigur, și să se asigure că textul Consiliului, după ce va fi ă, tradus, este textul asupra căruia am convenit în cursul negocierilor sau în urma negocierilor și dacă așa vor sta lucrurile, sigur că vom vota în comisie pe data de 7 aprilie pentru a confirma textul Consiliului, după cum sper că se va întâmpla. Sigur, noi suntem întotdeauna uh, deschiși spre o tare decizie și uh, cam așa stau lucrurile în momentul actual. Mulțumesc. Și acum președinția, domnule Burgos, dacă doriți să luați cuvântul. Disculpe, domnule președinte. E... Eh, mă scuzați, domnule președinte. Acest birou de sprijin pentru azil e hotărător, după părerea noastră, pentru a îmbunătăți cooperarea din cadrul sistemului comun de azil. Ca să fiu sincer, pe marginea acestui dosar, președinția spaniolă practic n-a intervenit deloc. Așa cum a spus și doamna raportor, a existat uh, un acord în timpul președinției anterioare și știm că noi acum trebuie să facem tot posibilul pentru ca acest acord să se oficializeze, pentru ca acest birou la rândul lui să înceapă să funcționeze cât mai repede. De aceea aș vrea să-i rog pe deputații europeni să avanseze pe, în aceeași direcție. Mulțumesc. Doamna Gang, din partea Comisiei? Oui, uh, j'appuie. Vă mulțumesc. sunt și eu în asentimentul celor spuse de reprezentantul președinției spaniole. Într-adevăr, doamna Jean Lambert uh, va da dovadă de foarte multă pricepere la negocierile cu Consiliul și cu Comisia. Aș vrea să vă spun că săptămâna trecută am făcut o comunicare oficială în care am arătat că sprijinim textul uh, redactat de juriștii și lingviștii. Test, textul adoptat la sfârșitul lunii februarie. Mulțumesc. Yes, Mr. Buzutil. Domnule Busutil, pe scurt, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Well, very briefly to Mulțumesc. Ar vrea să o felicit pe scurt pe doamna Lambert pentru munca excelentă pe care a făcut-o la acest dosar. Deci, dumnea ei a reușit, practic, să extragă acest dosar din pachetul general uh, pe marginea azilului. Deci fără dumneai, ei nici n-am fi putut avea acest dosar separat. Doamnelor și domnilor, am vorbit mult despre drepturile pe care trebuie să le dăm celor care solicită azilul. Însă nu am vorbit despre povara pe care o au pe umeri foarte multe state membre din cauza fluxului de imigranți, de exemplu țările din sudul Mediteranei. Uh, nu e vorba aici cumva de fățărnicie? Pe de o parte, introducem mai multe drepturi, însă cum rămâne cu solidaritatea între statele membre, mai ales cele care sunt afectate în mod uh, disproporționat de fluxul de imigranți? Sper uh, să se țină cont de acest aspect important al uh, împărțirii poverii. Și avea o întrebare acum pentru Comisia Europeană. Aș vrea să știu dacă au evoluat lucrurile în ceea ce privește înființarea acestei agenții, numirea directorului și a personalului. Aș dori deci niște informații în legătură cu acest lucru din partea Comisiei. Vă mulțumesc. La chestiune se pusea la Comision, Madame Gan. Doamne Gan, doriți să răspundeți la întrebare? Ei bine, Comisia așteaptă cu, ne, cu foarte multă cu foarte mult interes uh, această propunere. Deci noi nu putem să înființăm pur și simplu acest uh, birou. Totuși am început uh, deja, am făcut public postul pentru director executiv, așteptăm candidaturile pentru luna aprilie și odată ce vom avea temeiul juridic, cu membrii numiți de statele membre în Consiliul de Administrație, vom putea lansa prima etapă de înființare a acestui birou, care ar trebui să fie operațional în termen de un an. Deci când regulamentul va intra în vigoare. Asta așteptăm acum pentru a lansa procesul. Mulțumesc. Merci. Plus de comentarii. Señor Tavares. Domnul Tavares. Vă mulțumesc. Voi fi foarte succint pentru a-i spune doamnei Jean Lambert că prin votul nostru indicativ uh, sperăm să confirmăm textul inițial așa cum era el pregătit. Personal, cred că ar trebui să redactăm uh, textul uh, cu mare atenție, Uh, doamna raportor colaborează de altfel foarte bine cu raportorii din umbră, iar uh, la trialog Parlamentul va trebui să facă tot posibilul pentru a avansa așa cum trebuie și așa cum li s-a cerut în timpul președinției suedeze. Deci Parlamentul și-a făcut oarecum treaba, sperăm ca și celelalte instituții să și-o facă și, după părerea mea, am avut o veste bună în ceea ce privește accelerarea procesului de lansare a candidaturilor pentru postul de director executiv al acestui Birou European de Sprijin pentru Azil. Parlamentul a arătat clar care este poziția sa vrea să supravegheze îndeaproape numirea acestui director executiv, deci va acorda atenție uh, acestui lucru în raportul doamnei Lambert și e clar pentru toată lumea că această persoană care va conduce Biroul European de Sprijin la Azil va fi hotărătoare. Această persoană va fi hotărătoare pentru ca agenția, pentru ca biroul respectiv să-și îndeplinească sarcina și dorim ca această persoană să vină aici, în fața Parlamentului European și dorim ca Parlamentul European să controleze democratic această numire, deoarece prin noi societatea civilă poate să controleze acest nou birou, această nouă instituție. Vă mulțumesc! Obrigado. Any more? Mulțumesc. Mai aveți alte întrebări? Doriți uh, să luați cuvântul pentru câteva comentarii, doamnă Lambert? Așteptăm cu toții să se deschidă acest birou, să-l inaugurăm. Uh, uh, pentru a încerca să ajutăm statele membre, pentru că domnul Busutil ne-a reamintit de problema solidarității, care este extrem de importantă. În ce privește un posibil uh, calendar pentru acest document, cred că acum Comisia noastră ar trebui să se gândească când să aibă audiere pe această chestiune. Domnul Tavares tocmai ne-a menționat un, acest aspect foarte important, cu titlu informativ în grupul interinstituțional asupra agențiilor, partea parlamentară va examina uh, legătura dintre Parlament și agenții. Asta, sigur, având în vedere și numeroasele discuții pe care am avut recent privind Biroul European de Susținere a Azilului, deci poate doriți să discutați cu reprezentanții grupurilor noastre politice pe această chestiune. Aș vrea din nou să mulțumesc tuturor pentru foarte bună cooperare și să uh, îmi exprim speranța că vom putea avea votul în această comisie la începutul lui aprilie ca să putem uh, să punem lucrurile în mișcare cât mai repede. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Luăm notă de aceste comentarii finale ale noastre și de asemenea de Before the Libe Committee și de uh, propunerile Comisiei Responsabile Libe. Propunerea de calendar ar fi următoarea. Termenul pentru amendamente 23 martie la prânz, vot în Comisia Libe aprilie 7 8 aprilie și adoptarea în plenară la sesiunea din aprilie. Așadar, trecem la punctul 7, care are legătură cu punctul 6. Fondul European pentru Refugiați uh, pentru perioada 2000-2013. Raportor aici este domnul Claude Moraes, dar uh, domnia sa nu se află aici și va fi reprezentat de doamna Guillaume Însă, ideea este că e vorba de considerarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură, deci suntem gata să o ascultăm pe doamna Ghion, după aceea de, da, pe reprezentantul Comisiei al uh, președinției de asemenea. Doamna Ghion, mulțumesc domnule președinte, nu poate fi uh, înlocuit domnul Moraes, poate doar fi suplinit. E vorba de un raport bugetar extrem de scurt, care are legătură cu raportul doamnei Jean Lambert, Scopul aici este să ținem cont de faptul că de la crearea unei, unui capitol bugetar, unei linii bugetare specifice pentru finanțarea activității biroului, acesta a fost finanțat provizoriu din Fondul European pentru Refugiați. Propunerea pe care o aveți în fața ochilor și pe care Comisia Libă a susținut-o deja, uh, raportorul îmi cere să vă spun că susține această propunere. Merci. Uh, Președintele, mulțumesc. Aș vrea să aflăm opinia reprezentanților președinției și ai comisiei. Nu sunt comentarii? În regulă? Domnul Papa Nicolau cere cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. De fapt, e vorba de o chestiune simplă. Ca să facem să funcționeze acest nou serviciu, el trebuie să aibă fonduri și să există acest fond european pentru refugiați și după dezbaterea pe care l am avut cu colegii din grupul meu politic, se pune întrebarea dacă fondurile acestea sunt suficiente, mai ales pentru programul comun de reinstalare și vreau să vă reamintesc că până recent fondurile pe care le aveam la dispoziție uh, nu au fost toate utilizate și Trebuie tot să ne concentrăm asupra acestei chestiuni, astfel încât în noul buget vom lua în considerare aceste elemente și poate chiar să facem alte modificări. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Altcineva dorește să mai comenteze? Nu? Atunci suntem gata să stabilim uh, termenul de depunere a amendamentelor 23 martie la prânz uh, după aceea, în comisie aprilie, 7-8 aprilie în comisia Libe și adoptarea în a, plenara din aprilie. În regulă? Atunci trecem la punctul numărul 8 și practic uh, recuperăm întârzierea. Trecem la crearea unui program comun de reinstalare al Uniunii Europene. Programul comun, așadar, de reinstalare și aici trebuie să examinăm amendamentele și amendamentele de compromis și de asemenea să stabilim termenul limită pentru depunere de amendamente. Propunerea este termenul limită, nu, îmi cer scuze, spune președinte, termenul uh, de amendamente a trecut, a fost 2 martie și acum examinăm punctele 8 și 9. Nu, trecem la punctul 9 privind nu, discutăm punctul 8 fondul comun pentru programul de reinstalare. Îl ascultăm pe domnul Tavares și după aceea reprezentantul uh, președinției și al comisiei. Raportorul, domnul Tavares, vă rog. Mulțumesc. Voi încerca să fiu cât mai succint și voi încerca să mă refer la ambele rapoarte, de fapt, uh, împreună, pentru că sunt raportori pe amândouă. Știu că mulți dintre membri au fost și la dezbaterile anterioare pe aceste două rapoarte. Avem câteva aspecte legate de codecizie sunt niște probleme uh, la rambursarea țărilor care trebuie să cheltuie fonduri pentru relocarea, reinstalarea unor refugiați din țări terțe în cadrul Uniunii Europene. Deci, practic, este nevoie să fie o linie bugetară Uh, și compensațiile prevăzute în mod uh, în prezent pentru aceste țări nu sunt suficiente. Avem un program foarte ambițios pe care ni l-am stabilit și dacă vrem să uh, atingem obiectivele care s-au stabilit în timpul președinției suedeze, deci vorba de 100.000 de refugiați relocați în fiecare an, reinstalați, când acum noi abia avem 5.000 pe care reinstalăm, e un obiectiv foarte ambițios. Deci în raportul din proprie inițiativă ar trebui să adunăm la oaltă toate ideile Parlamentului și să stabilim un program de reinstalare foarte bun. Este un raport uh, uh în codecizie și celălalt este cu uh, un raport din proprie inițiativă. Raportorii din umbră au fost foarte constructivi și am uh, preluat multe dintre sugestiile făcute de colegi. Am avut o serie de amendamente, nouă de fapt, pentru codecizie uh, și 40 de amendamente la raportul din proprie inițiativă, majoritatea le pot accepta fără nicio problemă. Chiar uh, astăzi, ceva mai devreme, am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și am constatat că majoritatea acestor propuneri pot fi uh, cu ușurință incluse în raport sau să fie transformate în uh, amendamente de compromis care satisfac pe toată lumea. Unul dintre lucrurile pe care am vrea să le facem uh, aici uh, ar fi să uh, lucrăm cu categorii regionale. Cred că în altul comisariat ONU pentru refugiați ar trebui să facă o analiză și ar trebui să existe o întâlnire a grupului de specialiști de la Comisie pentru a stabili categoriile regionale potrivite pentru a stabili prioritățile Fondului European uh, pentru Refugiați. De la prima dezbatere pe care am avut-o aici în comisie, am uh, ajuns la ideea că reinstalarea este o reacție foarte bună la situații de urgență. Adesea apar urgențe care nu se află în zonele regionale de prioritate. O urgență se poate întâmpla oriunde pe planetă. Deci ar trebui, sigur, să stabilim priorități anuale, dar să înțelegem că la orice moment în timpul anului poate apărea o urgență, o situație de urgență într-un alt loc din lume. Așadar, sunt refugiați certificați de uh, înaltul comisariat ONU și în alte uh, părți ale lumii. Ar trebui să avem, cum spuneam, priorități permanente, priorități anuale și prioritățile permanente ar trebui să fie copiii, femeile uh, care uh, riscă să fie supus, supuși la abuzuri uh, psihologice, sexuale, uh, fizice și de, alte, de altă natură, pers- uh, cei care sunt în uh, Uh, tabere uh, de refugiați uh, ca rezultat al unor războaie. Se poate întâmpla, de exemplu, ca aceste locuri să fie inundate, de exemplu, sau distruse și atunci trebuie, oamenii aceștia trebuie reinstalați. Uh, și sigur, dacă ne stabilim prioritățile în ianuarie, putem constata că în septembrie se produce o catastrofă naturală pe care n-am prevăzut-o. Sunt foarte multe idei, cum spuneam, foarte multe propuneri, unele uh, extrem de detaliate, altele foarte, foarte generale. Am reușit să ajungem la un consens în legătură cu uh, categoriile de oameni cărora ar trebui să li se dea prioritate de reinstalare, cum spuneam, persoane care au suferit violență, tortură, persoane care sunt eh, considerate a se afla în poziții extrem de vulnerabile, oameni care au nevoie de o uh, relocare imediată, de o reinstalare imediată, încă o dată persoane care sunt amenințate fizic sau în alt fel, dar n-ar trebui să închidem ușa uh, în fața oamenilor care se confruntă cu alte tipuri de amenințări sau de urgențe umanitare și care nu sunt uh, uh, acoperiți în această descriere și asta trebuie să rămână la discreția statelor membre. Următorul punct important se leagă de guvernanță. Aici reacționăm la o nevoie care a fost exprimată de multe ori de comisie, Comisarul responsabil de acest domeniu și-a exprimat uh, părerea că trebuie făcute mai multe eforturi pentru a atrage statele membre, pentru că în acest moment nu avem multe state membre implicate în procesul de reinstalare. Și o cale de a face acest lucru ar fi să uh, oferim un bonus la uh, aceste compensații de reinstalare, pentru că în primii ani e mai greu pentru statele membre să uh, acționeze și costă mai mult, uh, pentru că trebuie să-și creeze în primii ani o anumită infrastructură pe care după aceea o vor folosi fără să îi mai coste la fel de mult. Așadar, am decis să acceptăm un amendament propus de unul dintre colegii uh, liberali privind aceste bonusuri, care ar trebui, aceste prime care ar trebui să se aplice, prime financiare, uh, care trebuie să fie oferite uh, statelor membre și ele să fie considerate partea unei strategii de reinstalare sustenabile. Sigur că încercăm și să atragem statele membre și să le dăm un semnal în felul acesta prin intermediul acestor prime. Asta nu înseamnă că trebuie să încurajăm uh, statele membre care au o tradiție de uh, reinstalare a refugiaților Trebuie totuși să spun că unele dintre, programelor, unele dintre programele statelor membre sunt excelente, iar pe de altă parte, în unele noi state membre care nu au astfel de programe, trebuie ajutate tocmai ca să-și creeze niște programe durabile în uh, domeniu. Așadar, în raportul de codecizie, cred că uh, veți vedea că există consens între grupurile politice. În ce privește raportul din proprie inițiativă, lucrurile merg pe calea cea bună trebuie să găsim formele cele mai potrivite de cooperare cu societatea civilă, autoritățile locale, organizațiile caritabile și alte instituții care ar putea fi implicate în eforturile de reinstalare a oamenilor. De asemenea, avem un consens foarte larg asupra acestui raport. Cred că au fost amendamente referitoare la ideea de a avea o unitate permanentă de reinstalare cu personal care să permită schimbul de informații și care să încurajeze cooperarea între înaltul comisariat ONU pentru refugiați, societatea civilă și alți uh, factori implicați, Consiliul European pentru Refugiați, deci toate instituțiile implicate. Așadar, avem nevoie de mai mult decât o simplă linie bugetară. Trebuie să avem resurse umane permanente, oameni care să poată lucra pe, acest, pe această chestiune uh, permanent. Cred că am uh, făcut uh, destul de clar diferența între reinstalare și relocare a refugiaților. Uh, doar să spun, aș mai vrea să spun că reinstalarea este o chestiune uh, care are de-a face cu probleme de politică externă și ce spunem noi aici este că Parlamentul vrea să coopereze în stabilirea priorităților aici, Parlamentul este dornic să facă uh, o dezbatere cu comisiile DEVE și AFET. și trebuie, uh, toți susținem rolul Uniunii Europene în lume. Uh, reinstalarea este o parte importantă a acestui rol, a stabilirea acestui rol. Trebuie să avem o politică de reinstalare cât mai bună și să ajungem la un consens asupra un, la un consens de politică generală. Sunt sigur că toate ONG-urile care sunt uh, active în domeniu și de asemenea și Comisia lucrează asupra acestor chestiuni. Avem o idee foarte clară în legătură cu ce înseamnă reinstalarea și că trebuie să, o, uh, să facem distinția între acest, acest concept și relocarea, deși ambele concepte sunt importante. Am avut propuneri de la Consiliu și Comisie în legătură cu modul de implementare a măsurilor despre care vorbim și o chestiune importantă a fost discutată la una dintre întâlnirile noastre și anume actele delegate. Noi considerăm că aici este vorba de acte delegate, precând uh, Comisia și Consiliul vorbesc despre acte uh, executive. Ce trebuie să știm este ce se va supune cu o decizie, ce intră în cadrul cu o decizie și ce nu. Cred că asta este o bună ocazie uh, pentru ca Parlamentul să-și exprime uh, voința politică de a evolua într-o anumită direcție și vă pot spune că pe uh, 15 aprilie, sigur e o, un termen provizoriu, dar devine din ce în ce mai puțin provizoriu, ar trebui să ținem o zi de uh, conștientizare în Parlament, pentru că eu cred că este o lipsă de conștientizare în legătură cu politica de reinstalare și cred că trebuie să, ar trebui să lucrăm pe acest front. Este o măsură sustenabilă, organizată, umanitară și o parte importantă a modul în care privim, primim refugiații. Nu putem să îi uh, trimitem înapoi în țara lor de origine, nu putem să îi trimitem într-o țară terță. Ei au fost certificați ca refugiați de către înaltul comisariat al ONU și cred că ar trebui să organizăm pe 15 aprilie această întâlnire cu toate părțile interesate și cu ONG-urile. Tavares. Vă mulțumesc, domnule Tavares. Domnule Burgos, din partea președinției spaniole. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mă voi referi la modificarea Fondului European pentru Refugiați, un dosar uh, procedura de codecizie. Noi am evaluat uh, propunerea Comisiei, statele membre au avut o impresie pozitivă în general, deoarece ne-am dat seama că statele membre au deja posibilitatea de a primi finanțare pentru reinstalare, însă E important să avansăm către un program european coordonat care ar uh, aduce o plus valoare. Deci de aceea evaluarea din partea Consiliului e pozitivă. Bineînțeles, anumite detalii trebuie cizelate. De asemenea, am analizat cu foarte mult interes amendamentele Parlamentului și ne-am dat seama că acesta se îndreaptă practic în aceeași direcție. Amendamentele se îndreaptă în aceeași direcție. Am uh, avut uh, câteva contacte, câteva legături uh, neoficiale cu raportorul și sperăm ca la Consiliu să ajungem la o poziție majoritară cu privire la aceste amendamente. Vorba de niște categorii fixe anuale de stimulente economice pentru statele care inițiază acum un program de reinstalare. În ceea ce privește celelalte amendamente de procedură și pe acestea le vom analiza cu mare atenție. Și deci, cred că vom putea avea o poziție majoritară cât mai uh, curând, vom putea discuta în detaliu cu raportorul despre acestea. Deocamdată pot să vă spun că pentru noi uh, această procedură trebuie să fie în primul rând uh, eficace și cât mai uh, ușor de pus în aplicare. Doamna Martini, din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că sprijină în general politica de reinstalare. Acest sprijin se desprinde clar din uh, proiectul de raport pe care l-a prezentat. Le mulțumesc de asemenea și celorlalți uh, deputați pentru amendamentele prezentate. Câteva cuvinte acum privind uh, amendamentele legate de decizia de înființarea fondului, decizia privind fondul de refugiați. Ar vrea să vă reamintesc care a fost uh, obiectivul inițial al propunerii acestei comisii. Avem deja decizia pentru fondul de refugiați care ne permite să oferim uh, sprijin financiar pentru reinstalare și există niște categorii specifice incluse în această decizie. Nu voi repeta. vorba de copii, persoane cu nevoi uh, speciale, femei în pericol sau uh, persoane care provin persoane strămutate intern. I s-a cerut uh, Comisiei să aibă o altă abordare, să avem o politică de reinstalare mai flexibilă. De asemenea, ni s-a cerut să avem o dezbatere în legătură cu prioritățile pe care ar trebui să le aibă Uniunea Europeană în ceea ce privește politica de reinstalare. De aceea, în propunerea noastră, am venit cu o abordare flexibilă. Nu ne-am um, axat în detaliu pe toate aceste categorii. Am dorit să discutăm cu experții, cu societatea civilă, cu Parlamentul European, de ce nu, pentru a identifica împreună prioritățile strategice de la an la an. Proiectul de raport și amendamentele mai ales care introduc uh, și mai multe criterii pe această listă, au schimbat uh, complet această abordare pe care o aveam. Acum avem o listă exhaustivă care acoperă practic toate persoanele reinstalate, se introduc și niște categorii suplimentare și vreau să vă atrag atenția încă o dată. Trebuie să fim foarte atenți, uh, să vedem ce terminologie folosim, deoarece această terminologie ar trebui să oglindească terminologia folosită de înaltul reprezentant pentru refugiați. E vorba de criteriile ICNUR, iar noi nu avem cum să folosim o altă formulare, o altă terminologie. După cum spuneam, acum se propune o listă foarte lungă de categorii care nu oferă nicio marjă, nicio flexibilitate. Iar această dezbatere practic e inutilă. Și pe lângă această listă atât de lungă se propune de asemenea să avem o procedură prin act delegat. Iar mie mi este foarte greu să înțeleg de ce am folosit procedura de act delegat când practic nu avem marjă de manevră pentru a aproba un astfel de act. Ce deci, lista propusă acoperă practic pe toată lumea. Iar deciziile luate anual, nu știu în ce ar consta. Împreună cu președinția și Parlamentul analizăm diferitele amendamente să după cum spuneam, aceste propuneri, aceste amendamente modifică practic uh, radical propunerea pe care o aveam noi. De asemenea, deci această propunere de a folosi procedura prin act delegat ar putea face ca acest proces uh, să fie foarte îndelungat. Sunt de acord cu reprezentantul Consiliului. Trebuie să menținem un sistem uh, funcționabil, uh, eficient. E vorba de Fondul European pentru Refugiați. Nu e folosit doar pentru reinstalare, e folosit de asemenea pentru sprijinul acordat anual statelor membre pentru politicile lor de azil. Trebuie să evităm ca prin stabilirea unor priorități de reinstalare să punem în pericol buna funcționare a acestui fond european pentru refugiați în celelalte scopuri. Trebuie să găsim un echilibru bun între diferitele obiective pe care vrem să le atingem. E clar că negocierile continuă, vom discuta, însă vă reamintesc uh, obiectivele noastre principale cât despre sprijinul financiar oferit statelor membre care hotărăsc să participe la un program de reinstalare. Ne-am uh, arătat flexibil în această privință pentru a atinge acest obiectiv. Cred că e fezabil, însă trebuie să găsim niște criterii clare pentru a vedea când uh, se poate aplica statelor membre pentru ca lucrurile să funcționeze din punct de vedere financiar. Trebuie să găsim terminologia juridică precisă pentru a nu avea probleme cu curtea de conturi atunci când vom cheltui aceste fonduri. Referitor la celelalte chestiuni la care s-a referit raportorul. Directorul executiv și Consiliul Director vor trebui să stabilească programul de lucru. Trebuie de asemenea să existe o activitate de coordonare a activităților de reinstalare. Această reinstalare trebuie să fie bine făcută în ceea ce privește acum participarea Parlamentului European la discuții și la definirea priorităților. Suntem, bineînțeles, uh, dispuși să găsim căi de colaborare. Avem nevoie de un dialog cu toate părțile implicate în activitățile de reinstalare. Un ultim lucru care nu a fost menționat, însă se regăsește în raport, un element important, după părerea mea, despre care am vorbit și în legătură cu EASO, sprijinul financiar. Unele comentarii au fost făcute deoarece acest fond este folosit pentru alte scopuri, nu doar pentru reinstalare. Raportorul sugerează un raport din proprie inițiativă în care să ne gândim ca în viitoarele perspective financiare să avem o alocare specifică financiară pentru reinstalare. În această privință, Comisia Europeană susține această abordare. E nevoie de un fond special pentru reinstalare, un fond care ne-ar permite să dăm dovadă de mai multă ambiție atunci când stabilim obiective. Vă mulțumesc. Acum deschidem uh, discuțiile. Raportorii din umbră vor lua cuvântul în primul rând. Vă reamintesc încă o dată să fiți cât mai succinți pentru a putea încheia toate punctele de pe ordinea de zi. Mai avem încă și reuniunea coordonatorilor programată pentru ultima jumătate de oră a acestei reuniuni. De asemenea, să nu uităm că și interpreții nu sunt disponibili la nesfârșit. Domnul Antonio Masip. Și, și brevemente, de acord cu lo Sunt uh, de acord cu ce spune domnul președinte. Mi acordo total y apoyo. Raportor din umbră sunt uh, complet de acord și îl sprijin 100% uh, pe raportor. Nu e vorba doar Nu doar, e vorba doar de textul pe care îl modificăm, e vorba și de spiritul în care se lucrează. E vorba de asemenea de creativitatea și imaginația pe care o are domnul raportor pentru a căuta exemple în alte părți, în SUA, în Canada, în Asia. E un efort deosebit, e un precedent uh, care merită să fie lăudat aici la Parlamentul European. Astăzi uh, am văzut că pot exista diferențe semantice, terminologice, ne spune acum Comisia. Am văzut că pot exista de asemenea diferențe juridice între mm, Uh, noi membri acestei comisii să văd că diferențele ideologice s-au redus. Am ajuns să avem uh, același concept în legătură cu Europa față de solicitanții de azil, față de cei persecutați, față de cei care merită protecția și e lăudabil să vedem că am ajuns la o poziție comună pe marginea acestor lucruri, poziție care nu exista în trecut la Parlamentul European. E vorba de un domeniu fundamental. Imigrația trebuie să devină imigrație legală și politică și nu ar trebui să ne gândim doar la imigrația economică. Toate aceste aspecte sunt atât de importante încât uh, Consiliul ar trebui să reacționeze cu mai mare, cu mai multă rapiditate. Deja am făcut progrese importante în uh, mandatul anterior și trebuie să continuăm pe această cale a armonizării ideologiilor noastre și Consiliul nu are cum să ne blocheze acum. Atât am avut de spus, îl sprijin pe domnul raportor. Domnul Papa Nicola, rândul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu să felicit raportorul. Am avut o cooperare excelentă cu domnul Tavares și doresc să îi mulțumesc încă o dată. Grupul nostru politic a depus și el o serie de amendamente și marea majoritate a acestora au ca obiectiv consolidarea textului, sigur, în cooperare cu raportorul. Aici doresc să, pun, să evidențiez anumite puncte, uh, dar o fac în mod foarte concis. Uh, în primul rând, prin intermediul acestui raport, din proprie inițiativă, dar și prin decizia pe care va trebui să o luăm, uh, va trebui să ajungem la obiectivul nostru de a convinge și alte state să participe la, la această procedură, punând accentul pe probleme legate de drepturile omului, politica externă a UE și în acest cadru avem nevoie și de solidaritate între statele membre. Dorim așadar să dezvoltăm această inițiativă. În cursul dezbaterilor de până acum, și acesta este motivul pentru care doream să fac acest prim comentariu și să mă refer la amendamentul numărul 10, mă scuzați, 17, privind Fondul European pentru Refugiați și amendamentul 2 și amendamentul 37, noi am depus un amendament, un amendament care se referă la o idee foarte simplă, dar uh, foarte necesară, pentru că avem nevoie de această reinstalare, dar de ce reinstalarea nu poate să uh, funcționeze în cadrul Uniunii Europene, unde există numeroși imigranți care au nevoie de acest program Uh, care și ei își doresc rezolvate problemele integrării uh, în societățile statelor din care fac parte acum, statelor membre ale Uniunii Europene. Și sunt de acord cu ce s-a spus uh, Comisia în legătură cu o definiție diferită în ce privește reinstalarea și relocarea. Însă există în drept o definiție comună iar cu propunerile comisiei din acest domeniu, adică reinstalarea imigranților în alt stat membru, noi avem precedent și vreau să revin asupra celor spuse de domnul Busutil. Uh, de dovadă de ipocrizie în legătură cu problemele cu care suntem confruntați. Noi nu, nu dorim să creăm în niciun caz probleme cu acest raport, uh, pentru că Uh, și din acest motiv, eu cred că trebuie să avem o abordare globală, să împărțim povara între toate statele membre și sigur că trebuie să dăm dovadă și de solidaritatea de care vorbeam. De aceea solicit colegilor mei să se gândească la această necesitate Ehm, în legătură cu țările care au de suportat această povară disproporționată. Mă refer sigur la țările din sudul Europei, tocmai pentru a putea beneficia de acest uh, fond european pentru refugiați și pentru a promova ideile de solidaritate mm, între statele membre. Așadar, aștept poziția Comisiei și a Consiliului. Noi suntem deschiși în ceea ce privește cadrul juridic am avut deja o dezbatere și în, cu ocazia reuniunii pe care am avut-o, întâlnirilor pe care le-am avut cu raportorul și cu raportorii din umbră și dacă există o problemă care trebuie examinată uh, în legătură cu temeiul juridic, trebuie să o facem. Dar în, din punct de vedere politic, uh, trebuie să avem o abordare globală, trebuie să dăm dovadă de solidaritate, să respectăm drepturile omului și nu doar în ce privește țările terțe, ci și pentru statele membre care, iată, sunt confruntate cu multe probleme. Și în încheiere, mă, mă voi referi la înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru refugiați, dar și în cadrul dezbaterilor cu Statele Unite. Κάθε φορά και si barasta στα θέματα și în cadrul unei videoconferințe pe care am avut-o cu raportorii din umbră, am pus accentul pe susținerea din, și din partea sectorului privat și mă refer aici la anumite ONG-uri, fundații, organisme care din motive umanitare participă la astfel de activități, motiv pentru care pentru raportul din proprie inițiativă am depus un amendament privind contribuția sectorului privat pentru și dacă formularea trebuie consolidată pentru a ajunge la un consens, vom face acest lucru și sigur toți cei care doresc să contribuie la activitatea noastră sunt liberi să o facă. Noi uh, îi așteptăm cu interes orice contribuție. Mulțumesc ca raportarea din umbră din partea verzilor. Pune doamna Keller, aș dori să mulțumesc raportorului, să-i felicit pentru, pentru munca depusă pe acest raport pe care îl susținem uh, uh, de plin și doresc doar să mă refer la trei puncte uh, care au apărut în această discuție. În primul rând, transparența criteriilor Aici e vorba de uh, uh, selectarea unor grupuri și atunci trebuie să ne asigurăm că suntem foarte transparenți în legătură cu stabilirea acestor criterii și cu motivul pe care le stabilim. Și atunci cred că o uh, implicare minimă a, și chiar și minimă a Parlamentului European este foarte importantă. Nu trebuie să ca aceste criterii să fie uh, stabilite în spatele ușilor închise. În al doilea rând, cred că monitorizarea modului în care țările gazdă efectuează într-adevăr această reinstalare și modul în care aceasta funcționează și procesul de integrare a, a refugiaților, cred că și toate acestea trebuie să fie bine monitorizate, activitățile trebuie, pot fi îmbunătățite și trebuie spus statelor membre uh, atunci când ceea ce fac trebuie îmbunătățit. În al treilea rând, solicităm statelor membre să primească un număr important de uh, persoane care trebuie reinstalate. E important ca numerele să fie importante, pentru că dacă nu facem mai mult retoric aici. Mă întreb dacă Consiliul ne poate ajuta puțin să ne explice cum uh, va încuraja um, inițiativa de a reinstala un număr cât mai mare de persoane. Mulțumesc. Da, mulțumesc, spune președintele. Domnul Bons, acum. Voorzitter, ik ben het eh, niet eens eh, met de rapporteur en met zijn ontwerpverslag. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt de acord cu raportorul și cu proiectul de raport pe care l-a elaborat, pentru că merge prea departe solicită o atenție specială pentru persoanele vulnerabile din întreaga lume, dar ăsta e un concept foarte vag. Putem vorbi de Somalia, de Darfur, de Pakistan, de, de Pakistan, de Iran, de Irak. Nu putem să primim uh, jumătate din populația globului în Europa, deci nu este un uh, raport realist, nu este un proiect realist, nu sunt de acord cu acesta și astfel uh, Astfel că solicit să analizăm cel, maximum 2000 de cazuri de refugiați uh, foarte urgenți. Pentru că dacă vom adopta acest raport, va fi o catastrofă pentru Europa. Mulțumesc! In May of last year... Domnul Lambrinidis, mulțumesc. Mulțumesc. În luna mai anului trecut, uh, Parlamentul a aprobat rezoluția Janine Plachert și a fost foarte clar că Parlamentul a solicitat un mecanism de reinstalare în cadrul Uniunii Europene. Comisia și Consiliul uh, ne-au ignorat părerea și au uh, venit cu o propunere de reinstalare din afara Uniunii Europene. Uh, aceasta este o cauză foarte nobilă pe care o susținem, sigur, cu toții, dar nu poate să pună în umbră deciziile acestui Parlament luate în mai, decizia luată în mai anul, anului trecut, atunci când am solicitat cu o largă majoritate existența unui mecanism în cadrul Uniunii Europene, de asemenea. Și Comisia și Consiliul vin cu o propunere doar pentru reinstalare din afară. Oare să însemne asta că Parlamentul nu a trebui să fie îngrijorat, că a trebui să avem un raport din proprie inițiativă doar pentru o reinstalare intra Uniunii Europene? Răspunsul meu este unul negativ. Asta pentru că propunerea la care mă refer și acest mecanism la care mă refer uh, stabilesc și modul în care va fi finanțat acest fond, de, fond pentru refugiați. Și există acești bani potențialmente pus la dispoziție pentru reiterare din fondul pentru refugiați. Asta doar pe baza documentului legal privind la reinstalarea din afara Uniunii Europene, atunci chiar dacă Parlamentul va reuși să reamintească Comisiei și Consiliului că am solicitat și un mecanism intern, uh, atunci tot, oricum nu vor fi bani la dispoziție. De ce am depus uh, amendamentele pe care le-am depus și credem că este important ca Parlamentul să nu cedeze uh, Uh, față de decizia Consiliului și uh, uh, a Comisiei de a nu ține cont de ce am votat în anul trecut. Trebuie ca textul să conțină prevederi care să reamintească Consiliului, Consiliului și Comisiei că noi dorim și un mecanism intern și asta în mod imediat și că asta cerem de la ei, cerem să aloce fonduri pentru acest mecanism când va fi înființat și trebuie să fie, să fie înființat și nu doar să se spele pe mâini și să spună că este o idee foarte bună, dar nu mai avem bani pentru a o pune în practică. Și astfel că sper că toate politice, toate grupurile politice, vă scuzați, vor putea susține aceste amendamente și nu doar poziția raportorului pentru criterii mai uh, sigure, mai umane, pentru a ne asigura că um, persoanele din afara Europei se pot bucura de um, protecția la care cred eu că au dreptul dar ca și uh, refugiați din propriile noastre state membre să se bucure de acest beneficiu al reinstalării când, în cazul în care este posibil și necesar acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-l felicit pe Rui Tavares pentru raportul său. Sunt de acord că uh, trebuie să susținem raportul său în ce privește crearea programului comun de euro-reinstalare, dar vreau să-mi exprim și susținerea către coleg- colegii Lambrinidis și uh, Papa Nicolau în ce privește uh, împărțirea în cadrul Uniunii Europene a poverilor Uh, Doamne președinte, n-am auzit nicio justificare rezonabilă de ce un program de reinstalare ar trebui să existe față de țări terțe, dar nu față de membri ai Uniunii Europene. Niciun, niciun fel de justificare rațională, rezonabilă. Mi s-a spus că există o diferență de formulare. Uh, reinstalare pentru cei din afara Uniunii și relocare în Uniune. Dar asta e o problemă de semantică și pe oameni nu interesează analiza semantică. Oamenii vor adevărata solidaritate și din nefericire, așa cum a spus corect domnul Ambrinidis, acest raport ignoră solidaritatea internă complet. O să închei în felul următor. Cum putem noi, mai ales membrii ai Parlamentului European din Grecia, din Cipru, din Spania, din Italia, din Malta, propria mea țară, cum putem noi să ne ducem la mm, uh, alegătorii noștri și să le spunem Uniunea Europeană tocmai a creat un program de reinstalare, dar nu e pentru noi, e pentru terțe țări numai. Asta este ridicol. Asta nu este un mesaj politic pe care îl putem transmite și uh, deși Stavros are perfectă dreptate pe considerațiunile financiare, dați-mi voie să adaug faptul că și considerațiile politice pot fi chiar mai importante. Nu e doar o chestiune de considerații financiare. Trebuie să transmitem în țările noastre un mesaj politic și anume că Uniunea Europeană este interesată nu doar în reinstalarea din afara Uniunii Europene, ci și din interiorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc. Doamna Hirsch, vă rog, foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, în calitate de raportor din umbră. Aș vrea să, pentru ALDE, aș vrea să felicit raportorul principal pentru cooperarea pe acest uh, proiect. Cred că în legătură cu acest subiect e foarte important să clarificăm diferențele și să facem o distinție între reinstalarea persoanelor în terțe țări sau dacă vorbim de compensații și de împărțirea poverii în uh, interiorul Uniunii. Și cum s-a mai spus în cadrul discuției noastre, vorbim de diferite categorii. Vorbim de femei, de copii, de oameni care au nevoie de îngrijiri medicale. aceștia sunt exact oamenii care nu reușesc să ajungă pe țărmurile Europei și care rămân pe continentele lor. și care ar fi identificați de către înaltul comisariat drept persoane care se califică pentru acest program. Deci e foarte important să facem distinția uh, față de cei care vin în Europa. Așadar, susținem rezoluția doamnei uh, Plescerț dar n-ar trebui să amestecăm subiectele, n-ar trebui să amestecăm lucrurile în discuția noastră. Mai mult, am uh, propus uh, anumite amendamente și discuția noastră ne-a arătat foarte clar că nu discutăm doar despre criterii formale de îmbunătățire a programului de reinstalare, dar uh, societatea civilă, autoritățile locale, școlile, ONG-urile, toate acestea trebuie să fie integrate în acest raport – dacă vrem să avem o integrare pe termen lung de succes. Așadar, vă mulțumesc foarte mult și susținem în totalitate raportul domnului Tavares. Mulțumesc, doamna Papadopulo. Vă rog să ne ajutați să respectăm uh, timpul și să ne mai recuperăm întârzierea. Domnule președinte, sunt de acord cu domnul Buzutil, domnul Lambrinidis și domnul Papa Nicolau. Când vorbim de refugiați, noi, în calitate de deputați europeni, nu trebuie să avem aici sensibilități selective Trebuie să existe o repartiție echitabilă și o solidaritate europeană în ce privește persoanele care sunt reinstalate eh, în exterior, dar și uh, față de țările din Sud. Să nu uităm că acolo există mulți refugiați și cetățenii europeni nu au doar obligații, mai au și drepturi. Sunt de acord cu domnul Ambrinidis, trebuie să existe un mecanism intracomunitar de reinstalare în interiorul Uniunii Europene, în țările Uniunii Europene. Deci solidaritatea europeană trebuie să se manifeste nu doar pe plan financiar, dar și pe plan politic și în ce privește politicile de refugiați. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Pleșert, spune președintele. Domnule președinte, doar un scurt comentariu. Înțeleg uh, comentariile făcute mai înainte și sunt convinsă că toate statele membre ar trebui să-și asume responsabilitatea când e vorba de reinstalare în cooperare cu uh, un altul comisariat. Însă să diferențiem între reinstalare și relocare. Am propus săptămâna trecută într-un e-mail un text de compromis care e un considerăm foarte simplu și se referă direct la raportul meu asupra uh, procesului Dublin 2 care face o referință foarte clară și dacă acceptați această propunere, atunci putem încheia dezbaterea un pic mai rapid. Da, depinde de noastră, sigur. Însă asta ar fi, cred eu, din punctul meu de vedere, ar fi o soluție. Președinte, mulțumesc, încheiem discuția. Președinția, domnul Burgos, aveți un comentariu de făcut? Vă mulțumesc din nou, domnule președinte. Dezbaterea a fost uh, deosebit de interesantă pentru președinția spaniolă. Vom uh, lua în considerare poziția deputaților uh, de la LIBE. Vom transmite aceste sugestii colegilor noștri. Mi s-a pus o întrebare concretă. Cum vom încerca să încurajăm statele membre să participe cât mai mult în acest program european de reinstalare? Noi credem că tocmai prin modificarea fondului de refugiați vom uh, reuși să stimulăm statele membre, deoarece se prevede o finanțare și o participare din partea lor la acest program european. Aș vrea să adaug faptul că la dezbaterile de la Consiliu, nu pe marginea acestei dezbateri concrete, ci în general despre reinstalare, s-a impus uh, clar ideea de a avea o participare voluntară din partea statelor membre. Deci majoritatea statelor membre sunt de acord cu acest principiu, care s-ar aplica atât uh, pentru acest raport cât și oricărei alte propuneri viitoare. Noi uh, interpretăm propunerea Comisiei ca fiind despre reinstalarea persoanelor care vin din afara Uniunii Europene. Dacă vor exista clar amendamente privind uh, reinstalarea intraeuropeană, vom studia această propunere. Deocamdată, după cum vă spuneam, nu am făcut decât să analizăm propunerea Comisiei. Aș vrea să vă spun că în Fondul European pentru Refugiați există deja posibilitatea de a re de a finanța programele de reinstalare internă. Deci statele membre pot beneficia deja de această formă de finanțare pentru reinstalarea internă. Doamnă Martini, pe scurt, voi încerca să fiu foarte succintă. Președinția Consiliului ne-a reamintit că participarea la acest program de reinstalare e voluntară, deci asta înseamnă să că vor exista fonduri suplimentare pentru anumite categorii. Și finanțarea vine de la Fondul European de, pentru Refugiați. Nu s-a modificat modul de funcționare al acestui fond. Această prevedere există deja în fondul respectiv. Ceea ce facem acum este să stabilim diferitele categorii anual printr-un mecanism, deci să nu avem o listă fixă. Oarecum nu venim cu nimic nou. Nimeni nu va fi obligat să reinstaleze persoane. Deci această măsură va avea în continuare un caracter voluntar. În al doilea rând, în uh, conformitate sub uh, fondul regii, e disponibil deja e deja disponibilă finanțarea pentru reinstalarea internă. Există deja această posibilitate prin fondul uh, regii. <coughs> statele membre pot beneficia de sprijin pentru reinstalarea uh, refugiaților dintr-un alt stat membru. În al treilea rând, nu cred că e corect să spunem că Comisia, practic, uh, nu a luat deloc în seamă cererea Parlamentului pentru solidaritate. Uh, au existat mai multe măsuri. Vă reamintesc de asemenea că există un proiect pilot în curs pentru reinstalarea internă a refugiaților din Malta, program la care participă mai multe state membre. E un program pilot pentru Malta în jur de 250 de persoane vor fi reinstalate uh, pe bază voluntară cu statele membre, însă cu sprijinul financiar uh, oferit de Fondul European pentru Refugiați. De asemenea, are loc acum un uh, studiu, o evaluare de impact pentru a vedea dacă s-ar putea ființa un mecanism de împărțire a poverii la nivel comunitar, un mecanism mai extins pentru a vedea păi care ar fi impactul unui astfel de mecanism. Comisia a spus întotdeauna că aceasta este baza de la care pornim și că vom reveni ulterior cu o propunere mai ambițioasă. Vreau să vă reamintesc că e vorba de propuneri separate, deci nu e vorba de faptul că noi, Comisia Europeană, nu am face nimic pentru solidaritatea intracomunitară. Nu, și aceasta este deosebit de importantă, însă acum discutăm despre uh, modificarea regulilor pentru finanțarea reinstalării persoanelor din țări terțe, care ar putea avea consecințe importante asupra țărilor care sunt uh, practic uh, supuse unor presiuni prea mari. Ar putea exista o influență pozitivă asupra fluxului către Uniunea Europeană. Colega mea, Muriel Gal, s-a referit uh, și ea la această solidaritate. Vă mulțumesc. Domnule Tavares, domnule Lambrinidis, doriți să interveniți? Domnule Tavares, pentru a trage concluzii și a încheia această discutere. Voi încerca să fiu subțin deși e greu. S-au ridicat foarte multe probleme Mă voi uh, exprima în portugheză, dar ce trebuie să mă concentrez pe deplin și doar în limba maternă reușesc să o fac. La un moment dat, eventual, voi vorbi în engleză pentru a reacționa direct la cele spuse de anumiți colegi. Dar algumas das coisas que foram ditas pelo Conselho. Mulțumesc, deci mă voi uh, referi la anumite lucruri uh, rostite de reprezentanții Comisiei și a Consiliului. Deci două tipuri de categorii de categoría categorie permanentă persoane care tot, întotdeauna vor trebui reinstalate victime ale unor acte de violență, ale persecuțiilor sexuale și așa mai departe. Există priorități strategice anuale ale uh, Uniunii Europene care nu sunt uh, categorii exclusive. Unele din aceste categorii au avantajul de a fi fixe, permanente și uh, corespund unor priorități umanitare, lucru firesc. Uh, pentru altele e nevoie pentru o gândire mai strategică, dar nimic nou aici. Și alte țări fac același lucru. Canada, de exemplu, procedează exact la fel. Uh, Canada hotărăște că pe următorii 3-4 ani se va concentra pe America de Sud, uh, Cornul Africii, Asia sau uh, orice nu contează de cealaltă parte a lumii, dar își stabilește prioritățile și după 3-4 ani mm, și le pot schimba să se concentreze pe alte zone. În același timp însă există categorii care nu trebuie să fie exact cele descrise de terminologia um, în altul, de, tehnolo- de terminologia ICNUR. Deși e bine de folosit această terminologie, dar poate că trebuie să o modificăm pe aici, pe acolo, din motive politice. Însă există uh, categorii în uh, legislația americană, australiană sau a Statelor Unite care sunt folosite de uh, uh ambasadele din, întreaba, din întreaga lume. Deci, eh, Parlamentul ar trebui implicat în stabilirea acestor priorități politice strategice. Se pun întrebări și în legătură cu reinstalarea refugiaților. Cred că eh, aici va fi întotdeauna și un eh, aspect legat de politica externă. Sigur că FED și DEVE vor fi de asemenea implicate deci e firesc și e normal să putem avea ocazia să vorbim cu reprezentanții acestor comisii în chestiuni legate de reinstalare. Sigur că trebuie să putem reacționa la crizele de natură umanitară și cred că e evident că trebuie să ne gândim și la aspectele financiare ale acțiunilor noastre. anul uh, crucial pentru acest fond este 2013, pentru că după aceea deci, uh, uh, fondul uh, expiră și apoi trebuie să avem un fond pentru uh, reinstalare și unul pentru relocare. Noi stăm a gastar cu un resettlement 20 milioane por an. Quer dizer, eu poderia facilmente... Dar da, problema este că pur și simplu nu avem uh, destul, destule fonduri la dispoziție. Nu știu, v-aș putea spune exact uh, uh, o sumă. Noi, noi vorbim pentru aceste fonduri de 20 de milioane, dar iată că se, se <laughs> cheltuiesc uh, sume mult mai importante pentru probleme mult mai puțin grave, vei călători și așa mai departe. Președinția uh, suedeză s-a vorbit de, a vorbit de reinstalarea unui număr de aproximativ 100.000 de refugiați pe an. Dar uh, pentru moment uh, această prioritate nu se traduce în practică. Aici am uh, încercat să răspund unui bons, dar din păcate cred că am părăsit sala. Vorbim aici de oameni aflați în tabere de refugiați, certificați ca atare de uh, ICNUR. Statele Unite reinstalează aproximativ 80.000 de oameni pe an. Brazilia, cam aceeași cifră. Deci dacă Uniunea Europeană își va spori capacitatea de reinstalare, iată, vom contribui la nivel global la rezolvarea unor probleme. Vorbim de o ambiție realistă aici, vorbim de categorii definite într-un mod foarte strict Și apoi uh, mai există și problema uh, reinstalării și a relocării. Dar trebuie să ne gândim la faptul că în raport noi uh, lucrăm aici cu termeni predefiniți. Termenul de reinstalare este definit de ICNUR, de ONG-urile din domeniu și așa mai departe, în documentele comisiei. E vorba de oameni care provin din state terțe și vin în, în, pe teritoriul Uniunii Europene concordo com o que foi aqui dito. E sem uma política de relocare. Personal sunt de acord cu ce s-a spus aici. Avem nevoie de o bună politică de relocare care să meargă în paralel cu politica de reinstalare. Avem nevoie de o politică echilibrată și nu cred că e posibil să ai echilibru dacă nu ai ambele părți ale ecuației. Uh, este important să nu uităm că Fondul uh, European pentru Refugiați acoperă ambele aspecte. Statele membre pot folosi fondul pentru refugiați, așa cum a spus domnul Burgos, să facă exact acest lucru, adică relocare. Dar cred că avem un consens aici în această sală că și relocalizarea, relocarea este un concept și o problemă importantă. Trebuie să exprimăm foarte clar că vrem o soluție, ca soluție să vină și uh, pentru relocare. dacă spunem da, vrem politici bune de uh, reinstalare, atunci aceste politici după aceea pot fi adaptate și utilizate cu succes și în ce privește uh, relocarea. Unele dintre fonduri și unele dintre politicile uh, care sunt luate în considerare și instrumentele de control democratic și măsurile executive, dacă ele sunt aceleași, ele pot fi utilizate cu dublă funcție și trebuie să exprimăm voința noastră politică conform căreia nu încercăm să mutăm povara pe umerii altora, ci să împărțim responsabilitatea. Când cineva merge, ajunge în Malta sau în Grecia, persoana respectivă nu vrea neapărat să ajungă în Malta sau în Grecia, ci în Europa, refugiatul respectiv. Și trebuie să înțelegem acest lucru, să-l acceptăm și să recunoaștem că este o responsabilitate europeană comună acea persoană. Deci, pe acest punct sunt de acord cu domnul Lambrinini, cu domnul Papa Nicolau, domnul Busutil, doamna Papadopoulou, dar sigur adaug anumite limite constrângătoare aici și vreau să clarific că putem uh, sfârși prin a pune în pericol uh, reinstalarea fără să îmbunătățim nimic pe partea de relocare în același timp dacă facem confuzii conceptuale, dacă Uh, încercăm să confundăm din punct de vedere conceptual și să unim din punct de vedere conceptual aceste două chestiuni diferite. Deci, dacă uh, ne iese bine activitatea pe reinstalare, atunci putem avea mai mult succes și pre, pe relocare și um, cred că ar trebui să avem un raport pe relocare de asemenea. Trebuie să cerem Comisiei și Consiliului să facă uh, progrese pe această temă. Și trebuie să vedem propunerea Janinei, uh, formularea aceea de compromis prin care spunem în raportul privind uh, reinstalarea că uh, ne reexprimăm interesul și asupra relocării și spunem că fără o politică corectă de relocare nu vom avea o abordare cuprinzătoare a problemei și uh, acestea fiind zise, uh, sper că vom avea opinii și din partea altor colegi care Uh, sunt gata să accepte propunerea lui Janin pentru a mai discuta pe această temă. Și acum mă întorc la limba portugheză. Doamna Martini, uh, în legătură cu întrebarea noastră, deci ce delegăm aici, de fapt? Dacă avem deja o listă de categorii permanente aveți dreptate asupra unui punct. Lista de categorii permanente nu poate fi o listă de dorințe, să spunem așa, unde fiecare își pune tipul favorit de refugiați sau uh, problema favorită. N-ar trebui să facem uh, o listă prea lungă. Ar trebui doar să răspundem nevoilor umanitare și să fim cât mai flexibili. Dar nu vrem să spunem că aceste categorii nu sunt obligatorii și baza acestei politici ar trebui să fie reprezentată de o decizie strategică. Sigur, uh, în niciun an nu vom reuși să rezolvăm problema tuturor refugiaților din cornul Africii, să zicem, sau din altă parte. Deci e o decizie importantă din punct de vedere al controlului democratic și practic asta se va delega, controlul democratic, pentru că este o parte importantă a întregii probleme a politicii de, legate de refugiați și cred că Parlamentul a fost uh, și a exprimat foarte clar poziția. Vom avea un vot orientativ în această privință și trebuie să știm exact ce tip de măsuri executive vor fi utilizate pentru implementarea politicilor de reinstalare. Trebuie să știm exact. ce este în cadrul codeciziei, ce nu este în cadrul codeciziei. Trebuie să exprimăm foarte clar uh, care este baza juridică. Cred că am acoperit uh, diversele, am reușit să răspund la diversele întrebări care mi-au fost adresate. Sunt recunoscător pentru susținerea primită și aș fi dornic să mai aud părerile colegilor. Domnule Lambrinidis, vă rog să nu redeschideți dezbaterea, spune președintele. Foarte scurt, către Comisie. Ați spus că n-ați ignorat ce am cerut. Noi am cerut două lucruri în 2009. Solidaritate obligatorie și doi, uh, relocări în cadrul Uniunii Europene, interne. Uh, pe care dintre aceste două puncte uh, pe care dintre aceste două puncte propunerea noastră le ia în considerare? Deci sunt, vă temeți că nu puteți obține un acord privind solidaritatea obligatorie, deci practic solidaritatea noastră voluntară, acel concept de voluntariat nu e bun de nimic, pentru că uh, sunt țări care nu vor să adere la asta. Și în fine, aveți dreptate în analiza noastră, domnule raportor, și dar vreau să mă întorc la chestiunea financiară și să cer ca acest amendament să fie inclus uh, alături de amendamentul lui Janin. Spuneți că 100.000 de, de refugiați, refugiați ar fi trebuit să fie scopul uh, reinstalării. În raport cereți 15.000 de euro pe o perioadă de 3 ani pentru fiecare refugiat, corect? Am încercat să calculez cu telefonul meu. 100.000 de mii ori 15.000 și n-a reușit calculatorul, mi-a spus că e o cifră prea mare și mi-a ateroare. Dacă toți acești bani ne băgăm în reinstalare, va fi, ne vor rămâne zero bani pentru orice eforturi de a avea uh, o relocare intracomunitară de care Comisia spune că e pasă atât de mult. Deci a fost o încercare de, din partea Comisiei de a evita o problemă mare pentru că se teme de Comisie și de, de Consiliu și de Parlament și noi în Parlamentul European avem propriile noastre opinii și poate Comisia și Parlamentul ar trebui să asculte mai atent care sunt opiniile noastre pe această chestiune. Vă mulțumesc. Domnul Talavares, vreau să răspund la chestiunea financiară foarte pe scurt. Sigur, 100.000 de, mii de refugiați pe an nu reprezintă uh, scopul pe care l-am declarat eu, ci al președinției suedeze. Și am spus că, de fapt, cifra reală e undeva pe la 4-5 mii pe an. Deci aș fi foarte mulțumit dacă am reușit să, dub- dacă am reușit să dublăm cifra de refugi- refugiați reinstalați, dacă am reușit să o dublăm, eu aș considera un succes. Sigur, dacă am sărit de la 5.000 la 100.000 de eh, refugiați, asta ar eh, eh, epuiza toate fondurile, dar ar însemna și poate că am rezolva problema reinstalării refugiaților în lume. N-ar fi rău dacă am reușit acest lucru. Dar poate că avem deja un program sustenabil care nu are nevoie de atâta finanțare. Apoi am uitat să spun ceva. Relocarea și apoi, eh, doamna Martinez a vorbit despre asta, relocările, re, eh, instalările au un impact pozitiv și asupra relocărilor pe termen lung. Pentru dacă reinstalezi mai mulți oameni de la început și distribui și poți face acest lucru într-un mod coordonat și mai echilibrat, vei ușura presiunea, povara asupra term, eh, frontierelor externe pe termen lung. Sigur, nu e o soluție de termen scurt, e o soluție de termen lung. În, pe termen lung putem ajuta relocarea, cum spuneam, adaptând unele proceduri de reinstalare pentru relocare și de asemenea prin faptul că refugiații reinstalați nu vor mai uh, trebui relocați. Președinte, mulțumesc, cred că am depășit cu mult prea mult timpul alocat și am avut o discuție foarte interesantă, foarte vie și acum suntem gata să discutăm calendarul, așa cum se propune. Votul orientativ la întâlnirea Comisiei Libe ar trebui să aibă loc pe 7 și 8 aprilie, votul de confirmare, aprilie, 27 aprilie și 28 aprilie. Și adoptarea proiectului de rezoluție la plenara din Strasburg din mai. În regulă? Cred atunci că suntem gata să avem întâlnirea coordonatorilor, așadar rog pe coordonatorii, implor pe coordonatori să rămână în sală și cer tuturor uh, celorlalți uh, să părăsească această sală pentru că este o reuniune cu ușile închise Comisia va relua, uh, își va relua lucrările mâine la ora 9 dimineața. Continuăm cu uh, ordinea de zi așa cum a fost ea agreată.